Dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, gentlemen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este momentul să ne reluăm lucrările. We have uh, today with us Commissioner Domnul comisar de Gucht este alături de noi în această după-amiază. Vom avea un schimb de vederi privitor la viitorul politicii comerciale a Uniunii Europene. În prezent, Comisia analizează această politică și modul în care poate ea contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Comisia de curând a demarat un proces de consultare publică privitor la viitoarea comunicare sau în vederea viitoarei comunicări pe această temă. Aspectele cheie ale politicii Uniunii Europene pentru a se atinge uh, o creștere durabilă și pentru redresarea economiei europene sunt abordate în acest document. Așadar, așteptăm cu interes această discuție, așteptăm cu interes rezultatele consultării publice, precum și comunicarea Comisiei pe această temă. Avem astăzi, deci, o ocazie foarte bună de a discuta direct cu domnul comisar de Gucht cu privire la conținutul și obiectivele acestei strategii, acestei politici comerciale a Uniunii Europene, Europa 2020. Domnule comisar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, în comisia noastră pentru a ne spune, pentru a ne împărtăși punctele dumneavoastră de vedere pe această temă. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acestea sunt vremuri economice dificile, cu creștere redusă, șomaj ridicat și un deficit mare al finanțelor publice în Uniunea Europeană. Problema abordării deficitelor și datoriilor înseamnă că trebuie ca economia să fie redresată. În astfel de vremuri, avem un rol și mai important de jucat. Trebuie să reprezentăm un motor al creșterii economice, al reformelor economice, care să permită îmbunătățirea eficienței economice. Sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să rămână o economie deschisă. Spun deschisă, dar nu deschisă cu naivitate, pentru că nu vrem să rămânem dezarmați în mod unilateral la nivel, comer la nivel comercial. Și nu trebuie să acceptăm ca partenerii noștri comerciali să introducă măsuri protecționiste. Este un mesaj pe care domnul președinte Barroso îl va transmite la viitorul summit G20. Este o abordare care trebuie să asigure că comerțul permite dezvoltarea inovării care se află la baza strategiei Uniunii Europene 2020 pentru creștere și dezvoltare. Însă în special, trebuie să punem accentul pe creștere inteligentă și verde. Fără o astfel de creștere, nu putem să asigurăm o dezvoltare adecvată a statelor noastre. Trebuie să avem în același timp în vedere o armonizare a ritmurilor de dezvoltare cu ceilalți parteneri ai noștri din întreaga lume. În mai, v-am spus deja, că care sunt principalele evoluții la care vă puteți aștepta în următorul an și jumătate. De această dată am venit în fața dumneavoastră pentru a asculta ce aveți dumneavoastră de spus, cum doriți dumneavoastră să se dezvolte politica uh, comercială a Uniunii Europene în anul care vine. Și am lăsat o de, o, uh, un proces de consultare publică pe această uh, temă. Aștept cu mult interes punctele dumneavoastră de vedere, în special ținând seama de rolul nou pe care Parlamentul îl are de jucat acum în baza tratatului de la Lisabona. Mă întrebați, poate, de ce o astfel de strategie? O strategie adoptată de comisie uh, acum câte vreme, poate că uh, strategia lansată în 2006 ar fi fost suficient de bună. Există în prezent uh, economii emergente în Asia, sunt economia indiană, economia chineză și în alte părți ale lumii și în acest sens politica noastră comercială este cu atât mai importantă în perioada care urmează. În actualele condiții, cred că trebuie să avem în vedere mai multe opțiuni și să le explorăm în măsura cea mai mare posibilă. Nu mă gândesc acum doar la acoperire geografică sau la acorduri de liber schimb, pentru că, deși nu, nu sunt uh, opus ideii de a uh, redeschide negocierile cu țările Mercosur, de exemplu, dar Mă gândesc în special la aprofundarea și la uh, îmbunătățirea calității relațiilor noastre cu partenerii noștri comerciali. Și am să vă dau trei exemple de domenii care merită explorate. Mai întâi, problema globalizării. Aceasta a creat o distinție artificială între dimensiunea internă și cea externă a politicilor noastre comerciale. Dacă vrem să fim cu adevărat uh, competitiv pe plan internațional, trebuie să ținem seama în reglementările noastre comerciale de ceea ce se întâmplă în afara granițelor Uniunii Europene. Uneori trebuie să exportăm noi uh, principii și uh, norme uh, de maximă calitate la nivelul Uniunii Europene, alteori trebuie să luăm exemplul de la alții. În al doilea rând, strategia Europa 2020 pune accentul pe creștere inteligentă și durabilă, pe uh, tehnologiile înalte, pe tehnologiile verzi și pe inovație. Cred că politica aceasta poate contribui la, prin, la acest obiectiv, la atingerea acestui obiectiv, prin uh, susținerea în mod deosebit a serviciilor tehn de tehnolo- care privesc tehnologia comunicării. Trebuie să stimulăm diseminarea acestor tehnologii și să creăm un cerc virtuos al, uh, unor ino- al unui nivel mai mare de inovare și a unor piețe mai bine, mai bine dezvoltate. De asemenea, trebuie să respectăm principiile din tratat și care reflectă o sumă de valori comune care stau la baza construcției europene. Dezvoltarea socială durabilă, de, uh, care ține seama de mediul, respectarea drepturilor omului, a resurselor, astea sunt doar câteva politica comercială este doar una dintre uh, valorile acestea fundamentale. Avem așteptări mari din partea comerțului, în special în anumite domenii ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Politica comercială este foarte puternică și așteptările sunt foarte mari de la ea, trebuie de aceea să îndeplinim așteptările acestea însă în același timp trebuie să ținem seama de faptul că nu toate problemele se rezolvă prin această politică comercială. Și atunci întrebarea este unde găsim uh, echilibrul între promovarea valorilor și intereselor europene. Trebuie să ne gândim nu doar la coerența cu alte politici, dar trebuie să ne asigurăm și de faptul că trebuie să ținem seama și de faptul că politica comercială nu este singura soluție, ci că trebuie să folosim toate politicile pe care le avem la dispoziție. Așa cum uh, s-a mai spus, agenda negocierilor noastre va reprezenta un element important al politicii noastre comerciale, dar trebuie să ne accelerăm eforturile și pentru ca aceste, rodul acestor negocieri să fie cu adevărat corect implementat de partenerii noștri comerciali. Trebuie să punem accentul pe punerea în aplicare a legislațiilor și de asemenea pe strategiile de piață ca o, uh, un instrument adecvat pentru eliminarea barierelor comerciale Uh, în, ale țărilor terțe. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, economiile emergente devin la fel de deschise pentru economia Uniunii Europene, așa cum suntem noi pentru economiile lor. De asemenea, trebuie să ne străduim mai mult pentru a disciplina asistența ajutoarele de stat în țările terțe. În fine, o strategie a Uniunii Europene deschise trebuie să stimuleze și creșterea și crearea de locuri de muncă în partener la partenerii din întreaga lume. De aceea, comunicarea Comisiei va stabili uh, în viitorul apropiat o uh, strategie în acest sens, cu pași concreți. Domnul Antonio Tajani și domnul Michel Barnier creează în acest moment un nou dosar în uh, politica comercială a Uniunii Europene pentru a aborda problema acestor ajutoare. Și acesta este un element foarte important al politicii economice a Uniunii Europene. Obiectivul meu în adoptarea acestei comunicări privind uh, Europa 2000, politica comercială Europa 2020 este ca aceasta să fie adoptată uh, în toamna acestui an. Așa că aș dori să-mi spuneți, dragi colegi, unde vedeți dumneavoastră lipsuri în politica comercială a Uniunii Europene? Ce credeți că trebuie făcut pentru ca aceasta să fie mai durabilă și la ce vă așteptați de la această politică? Vă mulțumesc anticipat pentru toate intervențiile dumneavoastră și vă asigur că le prețuiesc la justa valoare. Vă mulțumesc! Thank you. Now, the Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul membrilor comisiei. Începând în prima rundă cu reprezentanții grupurilor politice, începând, bineînțeles, cu PP-ul, dacă doresc să ia cuvântul. Domnul Caspari, mulțumesc foarte mult, îmi scuze că am întârziat, astăzi este o zi cam ciudată. Aș dori să fac câteva observații, dacă îmi permiteți. Când uh, ne gândim la o nouă strategie comercială, mai întâi trebuie să analizăm rezultatele uh, strategiei anterioare. Analizând, deci, Europa globală și eu am fost raportor uh, la acea perioadă. Din păcate ne dăm seama că nu toate domeniile au fost curunate cu succes. Nu am ajuns la progres, nu s-a înregistrat progres la OMC, ne dăm cu toții seama, dar pe de altă parte Succesul negocierilor de la Doha ar trebui să reprezinte una din țintele noastre, ar trebui să ne arătăm mult mai ambițioși decât în trecut și să încercăm să obținem progres și în ceea ce privește acordurile comerciale. Când mă refer la, acord, la acorduri de liber schimb, trebuie să ne gândim care sunt prioritățile noastre, cine sunt partenerii noștri, care sunt piețele care ne interesează și care sunt principiile la care nu nu dorim nici în ruptul capului să renunțăm. Cum putem, ca într-o lume în schimbare, mai ales uh, la nivel economic, cum uh, putem ca standardele noastre și uh, ca aceste acorduri de liber schimb să nu fie o piedică pentru noi? Discutăm acum cu India și India dorește unele derogări Putem să luăm în considerare derogări individuale, dar în acordurile de liber schimb, fie că este vorba de India sau alte țări, trebuie să ne asigurăm că toate derogările pe care le acceptăm la ora actuală au o, uh, o, o dată de expirare foarte clară, fie că este vorba de un an sau avem un sistem clar de referință, de pildă succesul economiei sau anumite sectoare ale economiei. Sunt de părere că în momentul în care privim creșterea extraordinară din unele sectoare eh, ale industriilor din țări, cum ar fi eh, um, India, Argentina, China și așa mai departe, alte țări emergente, trebuie să ne asigurăm pe viitor că, că sistemele noastre nu sunt statice și că includ un element care să ne eh, care să asigure progresul și altor țări din lume. Un alt lucru foarte important uh, și negociatorii comisiei se confruntă cu dificultatea următoare și anume că partenerii de negociere când uh, vine vorba de Everything But Arms, totul în afară de arme sau sistemul de, pre- de preferințe, uh, acestea se consideră de la sine înțelese. Cum ne putem asigura că în următorii ani vom reuși să restructurăm aceste măsuri astfel încât partenerii, cum ar fi India, să nu se poată retrage spunând că noi avem deja toate toate aceste, acest, accesul pe piață prin sistemul de preferință generalizat, de ce ar trebui să, să negociem accesul pe piață printr-un acord de liber schimb și de ce să ne deschidem și noi la rândul nostru piețele? Trebuie să ținem cont de acest lucru în sistemul uh, generalizat de preferințe și trebuie să ne asigurăm că economiile emergente nu vor putea profita de pe urma acestor lucruri în toate uh, domeniile. Dacă, de exemplu, ne gândim la faptul că unele din statele din, din, statele din Golf uh, beneficiază încă de acest sistem de preferințe generalizat și uh, venitul pe cap de locuitor este egal cu, în unele state cu statele europene. Este foarte important uh, în ceea ce privește aleseurile, să integrăm mai bine anume sectoare. Uh, nu uh, înseamnă că trebuie să existe un uh, neapărat uh, dialog între politici, dar trebuie să ne gândim cum putem folosi alte politici mai bine pentru a ne structura acordurile de liber schimb. În ceea ce privește resursele naturale, de pilde, când ne, ne gândim la raportul făcut de Parlamentul European de acum doi ani, acesta s-a referit doar la chestiunile comerciale. Dar cred că trebuie să ne folosim mai mult de alte sectoare Adesea cei de la DEVE ne spun, de pildă, că trebuie, că au nevoie de ajutorul nostru prin politicile noastre, iar pe viitor aș dori să fim mai proactivi și să vedem cum putem folosi alte domenii de politici uh, pentru uh, pe motive de comerț exterior, cum ar fi politica de vecinătate, politica de mediu și așa mai departe, trebuie să ne gândim ce ne pot aduce toate aceste politici și să integrăm toate aceste elemente în politica noastră de uh, comerț extern. Aș dori să ne oferiți cât mai repede un document scris uh, și poate am reușit ca la nivel uh, neoficial să ne aducem contribuția la ideile dumneavoastră. Și m-ar bucura, m-aș bucura dacă ați putea să țineți cont de poziția Parlamentului European în urma tratatului de la Lisabona în ceea ce privește comerțul uh, exterior. Aș, aș mai avea multe de spus, dar nu vreau să-mi depășesc timpul de vorbire alocat. Mulțumesc, domnul președinte. Acum, socialiștii și democrații au dreptul să ia cuvântul printr-un reprezentant, David Martin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, sunt de acord cu Daniel Caspari și anume că realizările noastre de Global Europe uh, în ceea ce privește negocierile de la Doha au fost uh, nemulțumitoare, dar nu cred că putem să învinuim Comisia, fiindcă nu cred că am fi putut face mai mult în ceea ce privește Doha și unii dintre partenerii noștri de negociere, uh, SUA, Brazilia, de pildă, au o vină mai mare decât noi, Uniunea Europeană. Sunt uh, de acord în ceea ce privește strategia aleseurilor. Uh, e, e bine să dorim, uh, să le dorim, dar nu știu dacă există întotdeauna o strategie în ceea ce privește partenerii noștri sau regiunile pe care, cu care dorim să începem negocierile. Și aș dori, înainte de înființarea acestei comisii în Parlamentul European, aveam o comisie pentru industrie și comerț. Aș dori să existe o legătură mai clară între obiectivele noastre industriale și obiectivele noastre comerciale. Uh, nu înseamnă că unele țări sunt neapărat câștigătoare, dar Comisia ar trebui uh, să analizeze care sunt industriile importante pentru Europa, unde avem un avantaj uh, concurențial și să încercăm să avem aleseuri care să, să um, ducă mai departe aceste interese să, să vedem, uh, să avem uh, politici care, acorduri care se concentreze mai mult pe importanța uh, comercială pe viitor a Uniunii Europene. Cathy Ashton, în în plenară săptămâna trecută, a spus că în politica externă drepturile omului ar trebui să fie firul roșu din politicile noastre. Același lucru ar trebui să fie valabil și pentru politicile comerciale. Mă întreb cumva Uh, eu mă opun schimbării politicilor, dar mă, mă întreb câteodată dacă are rost să uh, negociem uh, clauze legate de drepturile omului, clauze sociale sau de mediu, dacă, dacă nu avem de gând cu mai multă seriozitate să folosim aceste clauze. Eu, bineînțeles, dorim, doresc să mergem mai departe pe acest drum odată ce avem aceste clauze. Și o ultimă chestiune mm, are legătură cu comerțul echitabil. În mandatul anterior al Parlamentului și al Comisiei, uh, noi uh, încercam să luăm uh, măsuri, unele măsuri în ceea ce privește comerțul echitabil, iar DigiTrade și Digi și alte DG-uri aluau um, alte căi de acțiune. Noi, noi încercăm să, se, se încerca până acum asigurarea uh, Uh, coerenței în ceea ce privește comerțul echitabil, care uh, a dovedit că este foarte necesar în sânul dezvoltării durabile și rămâne una dintre uh, politicile noastre foarte importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Kazak, din partea liberalilor. Îmi cer scuze. Cine? Domnul Rinaldi, de fapt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru modul în care uh, ne-ați rezumat politica comercială a Uniunii Europene. Mai trebuie să ne gândim la alte, la și la alte dezbateri care au loc în Parlamentul European și în afara acestuia. Una se referă la politica de dezvoltare a Uniunii Europene după tratatul de la Lisabona, dar și la instrumente de politică externă și asta după punerea în aplicare, în aplicare a tratatului de la Lisabona. Aceste dezbateri sunt diferite, iar în momentul în care vedem cum se coordonează politicile de dezvoltare și care sunt instrumentele pe care le are la dispoziție în altul reprezentant pentru politică externă, ne dăm seama că politica comercială reprezintă adevăratul instrument pe care îl avem la dispoziție în cadrul politicii externe, ceea ce ar trebui să reprezinte un privilegiu, să ne dea o, po- o poziție privilegiată, dar să re- reprezinte și o răspundere în același timp. Deci politica comercială reprezintă uh, chipul politicii externe, chipul adevărat al, al Uniunii Europene. Astfel încât uh, trebuie să avem o direcție clară din uh, partea Comisiei. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, care sunt sinergiile din uh, Colegiul Comisarilor, care sunt zonele de integrare, ca și, pe de altă parte, care sunt zonele unde comerțul trebuie să fie promovat de sine stătător, fără consultare și fără integrare uh, cu înaltul reprezentant? Asta Uh, ținând cont uh, de competențele dumneavoastră individuale. În al doilea rând, sistemul de preferințe generalizat și GSP Plus, care are uh, consecințe foarte importante pentru multe țări și regiuni din lumea întreagă, cum stăm cu revizuirea acestei legislații? Ce părere aveți despre Sri Lanka? Consiliul uh, a luat o hotărâre. Întrebarea mea este dacă va confirma Comisia această hotărâre. Dacă am înțeles bine, până, până în luna iulie se va lua o hotărâre finală. Ne puteți spune ceva, știind că unul dintre ei uh, îngrijorează impactul um, suspendării sistemului de preferințe generalizate cu Sri Lanka, care uh, a făcut multe greșeli, dar poate că a plătit prea scump pentru ele, la nivel politic. Și apoi Palestina. Ce instrumente avem pentru a ne face glasul auzit? Avem câteva, dar nu multe, iar politica comercială ar trebui să fie unul dintre ele. De curând ați vorbit despre accesul produselor palestiniene, iar noi, la nivelul coordonatorilor, am hotărât să blocăm deocamdată raportul privind acordul de cooperare și asociere cu Israelul. Ce considerați dumneavoastră că se poate face prin intermediul politicii comerciale pentru a avea un cuvânt de spus, pentru a ne face simțită influența în uh, regiune. Vă mulțumesc, uh, domnul președinte. Dacă acum avem reprezentanța ai grupurilor politice, cred că ar fi bine să să împărțim vorbitorii în două grupuri pentru a exista o, um, o legătură totuși între, o mai strânsă între uh, întrebări și răspunsuri. Dau acum cuvântul lui Ianic Jadot, după care o să dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că din momentul în care punem la punct o nouă strategie, ați spus și dumneavoastră acest lucru, domnule comisar, important este să știm de unde venim și să facem bilanțul strategiei anterioare. În ultimii trei ani am, ne-am confruntat mai întâi cu o criză alimentară, care era legată de o criză pe piața produselor agricole de pe piețele mondiale. O, ne-am confruntat apoi cu o criză energetică, financiară, economică și socială, pe care, le știm, pe care o știm cu toții foarte bine. Și ca răspuns de criză, mai ales în ultima etapă, am avut politici publice foarte active cu o subvenționare foarte puternică în anumite sectoare sau cu intervenții uriașe ale statului în anumite zone economice și ne dăm seama cât de important este activitatea agenților de credit pentru export în ceea ce privește uh, proiectele de susținere a industriilor europene, dar și în ceea ce privește intervențiile pe termen scurt. Bun, în dezbaterea publică, în același timp, toate grupurile politice, când vorbesc de mondializare, vorbesc despre dumping social, dumping de mediu, dumping fiscal, monetar. Și astăzi nu ă, putem ă, să traducem acest lucru în politica economică sau comercială. Eu, domnule comisar, doresc să subliniez câteva lucruri. Care este bilanțul pe care îl facem din punct de vedere comercial din uh, ce am învățat din crizele care au avut loc în ultimii ani? Înțeleg uh, că noi spunem aici comerțul ne poate ajuta să ieșim din criză, dar cred că am evaluat prea puțin măsura în care liberalizarea comerțului și-a adus contribuția la această situație de criză și în ce măsură a accelerat-o, mă refer aici la serviciile financiare, de pildă. Este limpede pentru noi că liberalizarea serviciilor financiare din ultimii ani a contribuit la grăbirea crizei pe piețele financiare internaționale în ultimii, din, ultimii, din ultimele 12, 18 luni sau 2 ani. Uh, ce facem? Uh, ați spus uh, pe bună dreptate și acest lucru este foarte important. Astăzi considerăm că politicile structurale europene, fie că este vorba de, industri- de cele industriale, agricole sau de pescuit, acestea sunt gândite ca politici ca, care ne permit să ne adaptăm la globalizare. Eu îmi amintesc de o discuție cu serviciile de pescuit a Comisiei în care se încerca explicația că politica comună de pescuit ar trebui să fie politica care să permită să ne adaptăm pescuitul european la globalizare, globalizarea în piața produselor pescărești. Dar fiind că nu avem industrii puternice în Europa, ar trebui să ne gândim că avem așa din întâmplare o, o politică industrială uh, și uh, Că se dezvoltă un sector sau altul nu înseamnă neapărat că avem neapărat o politică industrială bine pusă la punct. În ceea ce privește Doha, vreau să vă întreb, din momentul, din momentul în care știm foarte bine că s-au blocat negocierile, care ar putea să fie strategia multilaterală europeană de uh, redefinire a negocierilor și a condițiilor de negociere, dacă se poate, pentru Doha? În ceea ce privește acordurile bilaterale, uh, fie că este vorba de zona țărilor ACP sau în afara acestora, în ce măsură criteriile de durabilitate uh, în ceea ce privește biocarburanții, de pildă, pot să devină o pildă pentru ca toate negocierile bilaterale să respecte unele criterii impuse de Europa. Iar în al treilea rând vreau să vă întreb cum putem integra în politica comercială de astăzi subvențiile publice. OCDE a publicat un raport în care arată că um, avem 500 de milioane de, sub, de subvenții pentru regiile fosile. Acesta este aberant în situația în care uh, noi discutăm uh, agenda de mediu. Uh, Bun, uh, termin imediat. În ceea ce privește metodologia, vreau să vă vreau să întreb următorul lucru. V-ați luat unele angajamente pentru care vă mulțumim în ceea ce privește chestiunea coreană, pentru ca Parlamentul European să fie la, în miezul acestui dispozitiv dacă se va pune în aplicare. Cum facem? E bine, pentru ca ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește relansarea uh, negocierilor cu Mercosurul să nu se întâmple din nou. În momentul în care, iată, se dorește relansarea unei negocieri care ține de competențele dumneavoastră, dar care, din punct de vedere politic, după mine, ar fi necesitat uh, o punere de acord cu Parlamentul European. Vă mulțumesc. Domnule comisar, aveți acum cuvântul să răspundeți la aceste prime patru întrebări. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Înțelesesem că scopul acestei ședințe sau întâlniri uh, era că o să se pună întrebări și apoi o să pot să încerc să integrez aceste întrebări în comunicările ulterioare, ulterioare ale Comisiei pe acest subiect. Și s-au pus aici anumite întrebări uh, specifice, foarte clare. Domnul Jadot a vorbit despre Mercosur. Am uh, aflat în Colegiul de Comisari că s-a decis relansarea acestor negocieri și în aceeași zi sau chiar uh, a doua zi am venit și am dat explicații în fața Comisiei dumneavoastră. Consiliul spune Asta este, ați făcut-o fără să ne consultați și ne-ați spus în, fapta, în fața faptului împlinit. Dar, de fapt, Parlamentul era practic avantajat față de Consiliu pentru că fusese informat. Consiliul s-a supărat. Un pic, nu prea mult, și au fost state membre care au trimis scrișori și au spus că nu sunt de acord, ar fi trebuit să aibă loc o consultare prealabilă. Da, unii uh, nu sunt de acord. Foarte bine, putem să discutăm cu unii și cu alții, respectând competențele, prerogativele instituțiilor uh, și să nu uităm nici respectul uh, sau respectarea atribuțiilor comisiei. Pentru Mercosur există un mandat extrem de clar și am relansat uh, negocierile fără să depășim cadrul acestui mandat și e vorba până la urmă de o competență a Comisiei. Este clar că Parlamentul trebuie să fie informat, trebuie să se dezbată acest subiect, însă uh, fiecare să își uh, respecte propriile atribuții. Înțelegem care sunt cele ale Parlamentului, Comisia le are și ea pe ale ei Eh, Consiliul de asemenea. Avem deci un triunghi instituțional, Consiliul, Comisie, eh, Parlament, care trebuie să fie eh, organizat pe baza principiului respectului, indiferent de ce pot să creadă unii sau alții sau de ce spune domnul Jadu. Deci, Cred că ar fi mai bine să respectăm această împărțire a prerogativelor și în felul ăsta nu se supără nimeni. Bun. Acum, în ceea ce privește dumpingul. Despre faptul că liberalizarea pieselor financiare ar fi dus sau chiar ar fi sporit criza financiară, dus la sau sporit criza financiară. Nu știu ce să zic. Cred că e o chestie de convingere personală. Mie mi se pare că, da, instituțiile financiare uh, se află cumva la rădăcina răului. Uh, nu-mi trebuie nimic în plus pentru a crede acest lucru, însă eu cred că, pe de altă parte, liberalizarea, după părerea mea, se referă mai ales la schimbarea naturii instituțiilor financiare, care acestea sunt Uh, axate pe uh, încasarea unor comisioane și mult mai puțin orientate spre furnizarea unor servicii, uh, unei servicii în slujba societății, a economiei, a sectoarelor industriale. Vorbim deci de organizare a industriei bancare care s-a modificat. Esența însă s-a schimbat. Și aceasta din mai multe motive. Nu știu dacă țin aceste aspecte de competența comisiei, uh, dar da, să vedem ce s-a întâmplat cu Basel 1, Basel 2. E vorba de Uh, evaluarea uh, sau devaluarea uh, produselor bancare foarte rapidă, ceea ce a dus la creșterea volatilității pe piețele financiare și care a accentuat dezechilibrele pe piața financiară. Nu e vorba deci de liberalizare încă o dată, ci e vorba de o reglementare greșită a sectorului. Această exemplu E vorba de felul în care au fost evaluate monedele, de exemplu, naționale și legate între ele. Dar nu este vorba de un proces de liberalizare aici. Nu este adevărat. Uh, s-a întâmplat acest lucru pentru că lipsea o reglementare adecvată în raport cu evoluțiile prezente Um, și în orice caz, instituțiile comunitare erau depășite de situație sau în orice caz nu aveau instrumentele pentru a acționa, mă refer la Comisie sau la Consiliu, de exemplu. Instituțiile financiare uh, se află într-adevăr la originea crizei, dar asta nu este vina Europei sau faptului că noi am uh, uh, susținut liberalizarea. În orice caz, situația nu a fost una ușoară pentru noi de a reveni cu instrumente adecvate. În ceea ce privește relansarea negocierilor de la Doha, runda Doha, ei bine, nu cred că Uniunea Europeană trebuie să facă acest lucru, după părerea mea. A existat un acord la Geneva în 2008, în iulie, la care a participat și Comisia Europeană. Însă a existat, uh, uh, știți foarte bine, uh, o înfruntare între Statele Unite și India și de aceea a eșuat negocierile respective. Este adevărat că în iulie 2008 la Geneva Uh, s-au discutat niște lucruri care erau cumva sortite pieirii din start. Ele se știa că ele nu vor să nu se vor transforma într-un adevărat uh, acord. Însă am spus-o foarte clar și uh, prietenilor americani. Uh, ei trebuie să vină, să iasă la rampă și să spună ce vor. De ce elemente au nevoie pentru a se pune la masa de discuții și pentru a debloca situația? Nu văd uh, de ce ar face Uniunea Europeană acest lucru? Care ar fi interesul? Dacă este să ne gândim la cine ar fi câștigat sau ar fi avut de pierdut uh, conform uh, configurației din 2008, putem să spunem că pentru Europa era un acord acceptabil în acel moment, poate că nu perfect, dar în sfârșit acceptabil. Și Statele Unite nu erau tocmai uh, nu e așa tocmai câștigătoare în configurația respectivă. Acum trebuie să știm ce vor Statele Unite, de fapt știm ce vor, uh, ar fi bine într-adevăr să uh, redemareze discuțiile, dar nu trebuie noi să fim cei care să o cerem. Ce putem noi să propunem? Noi concesii în domeniul agricol? Ce credeți? Cred că s-ar putea ca unii sau alții să sară în sus. Uh, dacă propunem un asemenea lucru. Statele membre cer comisiei unele. Uh, relansați uh, negocierile. Foarte bine. Eu am câteva idei, dar sunt la fel de sigur că sunt candidat la ghilotinare imediat dacă aș face. Eu mă sacrific pe altarul Europei, dar haideți să nu exagerez. Nu cred că vreau să-mi dau cu stângul în dreptul. Acum, în ceea ce privește acordurile de liber schimb. De exemplu, s-a pus o întrebare legată de criteriile de sustenabilitate. Cred că o facem deja, măsura în care le putem impune aceste criterii. Vorbim de modul în care uh, evaluăm piețele respective și Uh, modul în care uh, ne apropiem sau abordăm aceste piețe din punct de vedere al politicii industriale, dar e vorba și de problema puterii de cumpărare a populației din țările respective. E și o chestiune de dezvoltare până la urmă, pentru că în strategia 2020 ni se cere să deschidem noi piețe pentru întreprinderile europene. Și deci să combinăm toți acești factori, uh, caracterul durabil sau sustenabil, progres social, uh, clauzele orizontale, dar, pe de altă parte, și creștere economică foarte bună, uh, accentuarea sau sprijinirea sectorului industrial Trebuie să știm cum să facem uh, selecția între aceste lucruri sau în orice caz să le punem în ordine, să dăm prioritate. Cine uh, propune um, statele sau comisia sau și chiar și la comisie uh, ce directorul general se va ocupa până la urmă de a prelua conducerea. Eu sunt convins personal că agenții economici, sectorul industrial, firmele au și ele un cuvânt de spus. Au trebuit să aibă un cuvânt de spus aici. Și ar fi chiar periculos să punem noi degetul sau să spunem astea sunt sectoarele pe care trebuie să ne concentrăm, adică să dăm să fim prea directivi. Eu, după părerea mea, în Europa aș spune că economiile care merg cel mai bine, poate o întâmplare, sunt economiile care au lăsat industria sau sectorul industrial să aleagă, să-și aleagă propriile priorități și care, bineînțeles, nu au făcut rabat uh, când vine vorba de clauzele sociale sau de reglementarea piețelor financiare, bineînțeles. Avem nevoie și de astfel de elemente. Apoi, deci, revine această întrebare. Cum să integrăm aceste chestiuni în politica comercială, mă refer la politica energetică și com politica comercială respectiv. Subvențiile foarte mari uh, pentru energiile fosile. Da, cred că e vorba de ajutoare de stat și de subvenții, subvenții adresate industriei. Deci nu e vorba de bani care merg în sectorul energetic, uh, e ceva separat. Nu știu dacă mâine vom găsi dacă mâine uh, trecem la economia verde fără energie fosilă, uh, nu înseamnă că și subvențiile uh, vor scădea. Să vedem ce se întâmplă cu energia eoliană. Dacă ne uităm la bani, subvențiile sunt încă foarte substanțiale, cel puțin deocamdată. Pe măsură ce nevoile de energie sau momentul în care nevoile energetice ale industriei nu uh, scad, Uh, nu cred că nici subvențiile vor scădea. E până la urmă vorba de o, chestie de o chestiune de competitivitate a industriei europene. A vorbit despre acei 500 de miliarde de euro subvenții pentru energia fosilă. Aceasta a fost cifra vehiculată. Uh, ce înseamnă oare pentru dumneavoastră sau care ar fi interpretarea că în alte condiții date această sumă ar scădea foarte mult, nu văd cum ar putea să se întâmple acest lucru. Probabil că pe termen scurt, energiile fosile, bineînțeles cu lipsurile lor foarte mari, uh, vor urma o anumită evoluție. Apoi uh, uh, să nu uităm nici energia nucleară. În orice caz, un calcul economic simplu ne arată cum stau lucrurile. În sfârșit, ceea ce privește Mercosurul, am spus deja ce credeam și am răspuns la întrebare. Domnul David Martens, mai multe sinergii între industria, politica industrială și cea comercială. Da, probabil că aveți dreptate și adevărat. Însă, bineînțeles că ar trebui să definim politica industrială. Din experiența mea, Uh, pentru că mulți reprezentanți sectoarelor industriale vin și mă vizitează. Nu numai că au dreptul să o facă, ci eu însumi uh, sunt interesat de aceste schimburi care sunt extrem de constructive. Și mie mi se pare că uh, toate industriile sunt absolut strategice. De fapt, toți cei care vin să mă vadă spun noi suntem o industrie strategică. Nimeni n-a spus cumva că nu e vreo industrie strategică. Așadar, va trebui să facem alegeri. De asta suntem oameni, să facem alegeri. Asta e esența. Sunt de acord că dacă includem în acorduri clauze privitoare la drepturile omului, ele trebuie să fie și aplicate. De adevărat, asta și facem în prezent cu Sri Lanka. Trebuie să vă spun însă că nu am deloc impresia că la acest subiect toate statele membre sunt exact de aceeași părere. Dar dacă așa procedăm, trebuie să facem o alegere ca să fim serioși. Fie includem în aceste acorduri uh, clauze privitoare la drepturile omului foarte dure, care vor fi foarte greu de aplicat, sau le facem să sune în termeni oarecum mai îngăduitori, dar avem mai multe șanse ca ele să fie aplicate și asta mie mi se pare soluția cea mai uh, rezonabilă. Deseori am impresia că încercăm să găsim o formulare care să uh, convină ambelor părți și în același timp însă, din păcate, ambele părți sau fiecare dintre cele două părți poate să dea o interpretare diferită formulării respective. Așa că, încă o dată, trebuie să fim rezonabili în ceea ce privește gradul de fermitate, dar să fim serioși cât privește punerea în aplicare. În ce privește comerțul echitabil, n-am niciun fel de problemă să mă ocup de subiectul acesta, dar ar trebui să reprezinte o altă discuție care ar include și comerțul cu alte țări și acordurile de liber schimb, nu sunt foarte convins că putem să ne rezumăm discuția la tarife și la alte câteva aspecte. Cred că lucrurile sunt ceva mai complicate. Trebuie să punem accentul pe comerț. Dacă ne gândim la cifrele, pe comerțul echitabil, dacă ne gândim la cifrele privitoare la um, minereuri și la alte astfel de bogății din Africa, cred că trebuie să demarăm o altă discuție. Care sunt uh, zonele, domeniile de integrare ale politicilor noastre comerciale? Mă gândesc acum la rolul pe care îl putem juca în politica internațională. Și atunci eh, trebuie să vă spun că instrumentul probabil cel mai serios, cel mai important pe care îl avem la dispoziție îl reprezintă politica comercială. Politica externă și politica comercială, care trebuie să fie folosite în mod echilibrat. Și Cathy Ashton știe foarte bine lucrul acesta, pentru că a fost eh, o vreme comisar pentru comerț și am discutat cu ea toate aceste probleme și avem exact aceeași opinie. Și cred că integrarea acestor politici nu va reprezenta o problemă. Cât privește mecanismele GSP și GSP+, plus. În prezent suntem în etapa de consultări și vom veni cu o propunere privitoare la GSP+. Plus. Sper că asta să se întâmple până la sfârșitul anului viitor. Probabil că ați observat că până la urmă am ales să pornesc la o desfășurare simplă a acestor mecanisme, nu să fac modi operez modificări fundamentale. Sper așadar ca până la sfârșitul anului viitor să ajungem și aici la o soluție. Ce putem face în legătură cu instrumentele politicii comerciale legate de Israel? Avem chiar în, la nivelul Parlamentului European o tradiție în acest sens, apropo de adoptarea acordului de asociere cu Israel în urma intrării în comunitatea europeană la vremea aceea Spaniei și Portugaliei. Știți că atunci am forțat Israelul să permită teritoriilor ocupate să exporte în Uniunea Europeană și în Comisia Europeană vrem să avem un acord de um, liber schimb, un acord de uh, duty free cu aceste zone, așadar putem fără discuție să facem pași în direcția aceasta, dar încă o dată e o chestiune de alegeri. Trebuie să facem alegeri. Va trebui mai devreme sau mai târziu să ne gândim la alegeri nu numai cu Palestina, dar și cu Israelul. Putem să instituim presiuni, dar avem nevoie și de curajul politic de a face lucrul acesta, însă fără discuție că putem face ceva în acest domeniu. The DDA, Mr. I think already eh, eh, answered eh, the countries that we want to. În ceea ce privește acordurile mm, la care se referea domnul Caspari, va trebui să fim mult mai selectivi cu privire la țările cu care vom adopta astfel de acorduri decât am fost cu GSP, GSP+. Va trebui, deci, să reanalizăm situația mai multor țări implicate în momentul acesta. Apoi, întrebarea legată de uh, un document scris. Există un astfel de document scris pe care l-am supus consultării și care vă stă la dispoziție, îl puteți consulta. Însă, de îndată ce vom fi elaborat comunicarea, sunt gata să discut cu dumneavoastră chiar înainte de a supune comunicarea colegi Colegiului Comisarilor. Dar, așa cum spuneam, deja există un document supus consultărilor. Mulțumesc, domnule comisar. A trecut deja destul timp, va trebui să accelerăm un pic ritmul, pentru că mai avem în runda a doua de întrebări, nu doar reprezentanții grupurilor politice, ci și alți vorbitori. Să nu uităm că Obiectivul principal al acestui exercițiu este acela de a dezbate privind orientările și prioritățile care vor trebui incluse în strategia Europei pentru deceniul care vine, în lumina strategiei 2020 uh, pentru creștere și dezvoltare, care a fost deja adoptată de Consiliul European. Acum, din partea ECR, Robert Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acum pot să intervină coordonatorii. Doar aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru abordarea sa onestă. Am fost, am fost foarte mulțumit de răspunsurile pe care le-a dat. Ați încercat să acoperiți toate aspectele de la finanțe la puterile nucleare, la toate aceste lucruri, ceea ce e destul de greu. Deși eu sunt în favoarea energiei uh, nucleare, Întrebarea mea, iată care va fi. Din punctul meu de vedere, și poate mă înșel, a existat destulă legislație în domeniul financiar, poate că nu toată a fost bună, cu siguranță a, au existat goluri legislative în Regatul Unit și a fost acolo um, o problemă legată de um, împrumuturile toxice. Pe mine însă mă îngrijorează un exces legislativ. Pentru că atunci când avem un exces de legislație, e foarte greu de monitorizat aplicarea sa. Așa că aș dori să ne spuneți la ce fel de legislație vă gândiți în acest domeniu. Eu cred că nu trebuie să instituim legislație care să sufoce noile oportunități de afaceri. Așa cum spuneați, comerțul internațional reprezintă pentru Europa o ocazie formidabilă de a își îmbunătăți situația datoriilor. Și aici sunt în favoarea acordului de liber schimb cu Corea, care ar putea să, reprezintă, să reprezinte un reper pentru toate viitoarele acorduri de liber schimb pe care le-am putea semna. Știu că sunt opinii divergente, dar aș dori să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Ar putea acest acord de liber schimb să reprezinte un format pe care să-l putem aplica și în viitor. Și de asemenea, vreau să spun că sunt de acord cu ce spunea Daniel. Credeți că negocierile de la Doha vor fi încununate de succes? Probabil că cea mai protecționistă țară din lume este America, sunt Statele Unite ale Americii, ba sunt chiar mai protecționiști decât uh, Uniunea Europeană, decât unele țări din Uniunea Europeană, decât Suedia, de exemplu. Ce părere aveți? Credeți că avem vreo șansă? fiindcă cu toții ne implicăm în acorduri mai degrabă bilaterale decât multilaterale, vorbim de Mercosur. Așa că spuneți-ne, vă rog, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu viitorul acestei situații. Mulțumesc! Oh, Reprezentantul GUE acum. Mulțumesc domnului comisar de Gucht pentru că ne-a oferit ocazia de a aborda aceste subiecte foarte importante. Sper că ne va împărtăși punctul său de vedere în legătură cu diferitele runde de negocieri, da? Și noi trebuie să ne gândim care ar trebui să fie contribuția noastră la orientarea politicii comerciale a Uniunii Europene, iar acest punct al nostru de vedere va trebui să fie luat în calcul. Sunt subiecte pe care le-am mai menționat, și anume, cum vor continua negocierile uh, în cadrul OMC, uh, totul în afară de arme, acordurile de liber schimb, toate aceste subiecte sunt acum deschise Domnul comisar ne spune că se va ocupa de toate aceste lucruri, dar dacă vrem să ajungem cu adevărat la anumite concluzii privitoare la orientările pe care le va adopta această strategie comercială a Uniunii Europene, va trebui să pornim de la niște premise clare. Ori am impresia, ascultându-l pe domnul comisar, că atunci când vorbim despre politica economică a Uniunii Europene și de implicarea Consiliului în uh, strategia de ieșire din criză, mă întreb dacă nu va trebui să regândim anumite instrumente. Mă întreb dacă este eficient să utilizăm în continuare creșterea economică pe baza instrumentelor pe care le-am avut și până acum. Nu cumva ar trebui să ne regândim tot acest instrumentar? Cred că Trebuie să pornim de la premisa unui parteneriat corect cu diferiții, cu, cu celelalte părți. Noi ne gândim la ce? Doar la viitorul companiilor noastre, al uh, locurilor de muncă din statele membre ale Uniunii Europene sau avem o gândire mai cuprinzătoare și ne dăm seama că nu va putea să funcționeze această strategie a noastră decât și dacă alte părți, alții partenerii ai noștri comerciali din alte părți, din Brazilia sau din alte părți ale lumii, vor beneficia și ele. Așadar, politicile de piața muncii, politicile de mediu trebuie toate să acționeze sinergic. Să nu uităm de accidentul care a avut, loc de, care a avut de curând loc în Mexic, n-ar trebui să ne gândim la un nivel mai global politicile de durabilitate? Am, am putea să avem în vedere lucrul acesta în viitorul acord cu Statele Unite, acord de liber schimb, la fel cu Canada. Ce se întâmplă cu Uh, criza ecologică din Canada. Poate că ar trebui să impunem astfel de criterii ecologice în uh, acordurile noastre, dar abordarea trebuie să fie bazată pe parteneriat, pe reciprocitate. Cred că trebuie să dăm dovadă de curaj și să avem un mandat clar pentru OMC. Dacă Statele Unite nu sunt, des, nu sunt dispuse să se deschidă, atunci va trebui, la rândul nostru, să ne regândim abordarea. Îmi dau seama că mi-am depășit timpul de vorbire, dar voi încheia spunând că aș dori să știu dacă aveți în vedere, când vorbiți despre politica comercială și despre guvernanță, care este rolul Uniunii Europene, așa cum îl vedeți dumneavoastră, în ce privește guvernanța globală în forurile internaționale, OMC și alte astfel de de foruri. Cum vedeți dumneavoastră contribuția noastră constructivă la politica comercială la nivel mondial în următorii 15 ani? Um, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul comisar, dacă îmi permiteți, fără să fiu impertinent, pentru expunerea sa extrem de profesionistă și clară. Aș mai adăuga și faptul că este o îmbunătățire foarte importantă față de predecesorul dumneavoastră, care fusese promovat în postul de, care a fost promovat în postul de în, înalt reprezentant, în ciuda performanțelor sale oribile. David Martin spunea mai devreme, cu elocvența și farmecul său obișnuite, că Uh, trebuie inclusă clauza drepturilor omului peste tot. Sigur, noi suntem cu toții pentru drepturile omului, numai că acest concept poate să însemne orice vrei să însemne. Mai mult sau mai puțin. Poate că nu știe, domnul comisar, dar cu siguranță David Martin știe că actul pentru drepturile omului, legea pentru drepturile omului în Regatul Unit a fost interpretat în, uh, de către judecătorii noștri astfel încât el reprezintă reprezintă ca un fel de, o fel de cartă a ticăloșilor. Sri Lanka este o țară Commonwealth și pe noi, în Regatul Unit, ne interesează în mod deosebit, a fost sancționată, considerăm noi pe nedrept, în numele drepturilor omului. Și dați-mi voie să-l întreb pe domnul comisar, care sunt exact intențiile domnului comisar și ale echipei sale uh, de uh, acorda din nou, în ceea ce privește acordarea din nou pentru Sri Lanka a sistemului generalizat de preferințe. Nu cumva și alte țări vor fi penalizate ca și Sri Lanka din aceleași motive foarte subiective? Și în fine, aș vrea să le împărtășesc domnului comisar îngrijorarea noastră că comerțul Regatului Unit și al altor uh, state din grupul EFT este foarte puternic uh, sufocat de agenda politică a altora. Și sper că domnul comisar să uh, răspundă la această întrebare în intervenția sa. Mulțumesc. Cred că acum ar trebui să-i dăm cuvântul reprezentantului Comisiei DEVE, care mi-a solicitat să intervină pentru o întrebare adresată domnului comisar, deci foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc! Este întotdeauna o plăcere să intervin după nobilul meu coleg. Și aș vrea să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa. Eu sunt vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare. Și Apropo de procesul de consultare demarat de comisie, în baza acordului 28 din tratatul de la Lisabona, noi avem obligația de a ne ocupa de uh, problema uh, eliminării sărăciei ca fi, fiind integrată în toate politicile Uniunii Europene. Și din acest motiv, în comisia mea există îngrijorări legate de procesul de consultare publică, care sigur că permită, permite să se adreseze întrebări diferitelor părți implicate, dar Îngrijorările sunt legate de rezultatele acestor consultări, care riscă să rămână anonime și netransparente. Rezultatele și contribuțiile la acest proces de consultare ar trebui să fie mult mai transparent ca să înțelegem cine ce a făcut, care sunt îngrijorările cui, astfel încât să putem să ne alăturăm acestei dezbateri și astfel încât tot acest proces să aibă cu adevărat rolul pe care îl merită. Mulțumesc și acum voi da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde acestei a doua runde de întrebări adresate de membrii comite, comisiei noastre și de reprezentantul comisiei De Mai am și alte uh, întrebări pe care le voi lăsa pentru a treia rundă. Vă rog, domnule comisar. Uh, Mulțumesc. În primul rând, întrebarea dumneavoastră Sterling, știți foarte bine că Comisia Europeană pregătește un uh, regulament financiar. Sunteți de acord cu mine că acesta nu este de competența mea. Eu am avut o reacție generală, pur și simplu, la uh, această criză financiară în general, dar nu o să intru în detaliile regulamentului financiar care va fi propus. Corea este un model. Uh, acesta alese este unul bun, aparține unei noi generații, dar partenerii noștri diferă în ceea ce privește nivelul de dezvoltare de Corea de Sud, ceea ce va influența, bineînțeles, modul în care abordăm aceste piețe, dar cred că pentru piețe mature, în ceea ce privește domeniile acoperite și soluționarea conflictelor și așa mai departe, acest acord de liber schimb este unul foarte bun și sunt liber să spun acest lucru, fiindcă nu l-am negociat, deci pot să fiu obiectiv. Deocamdată o să continuăm cu acordurile de liber schimb bilaterale, dar sunt convins că mai devreme sau mai târziu vom ajunge la o înțelegere privind Doha. Nu cred că Statele Unite își pot permite să lase baltă acest proces. Nu, cred că pe la începutul anului viitor o să înceapă să se miște lucrurile. Faptul că între timp noi negociem și încheiem acordul de liber schimb cu uh, parteneri individuali influențează acest proces și o, o influențează în mod pozitiv. În ceea ce privește regândirea instrumentelor de politică economică, politica comercială înseamnă parteneriat, într-adevăr, iar în momentul când analizăm acest alese cu uh, Corea de Sud, ne dăm seama de acest lucru. La ora actuală suntem în negocieri cu India și dorim să ne asigurăm că drepturile muncitorilor sunt respectate, dar Haideți să recunoaștem că nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă ca Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană și Comisia Europeană în această privință. Dar sunt de acord că aici trebuie să ne gândim și la bunăstarea celorlalți, nu doar a noastră. În ceea ce privește chestiunile care ar trebui să să fie incluse în anumite aleseuri, V-ați referit la incidentul, accidentul din Golful Mexic. Eu nu sunt expert în domeniu, nu o să intru în amănunte, dar e evident că acesta a fost un accident. Înțeleg că este vorba de apele teritoriale ale, ale Statelor Unite ale Americii aici. Sperăm că această situație să se rezolve. Dar nu-mi închipui că am, am putea avea o sursă energetică care să fie scutită de orice neplăceri. Acum, dacă s-au luat destule precauții uh, în uh, Golful Mexic, dacă ce se întâmplă cu alte instalații de forare similare în larg, nu e, de la, nu e la latitudinea mea acest lucru. Dar acesta a fost un accident tragic. care va stârni un valoriaș de discuții, dar trebuie să fim uh, precauți în ceea ce privește astfel de, de operațiuni și același lucru este valabil pentru Canada și operațiune de acolo. Dar, uh, până la urmă, um, nu cred că um, um, Dar nu cred că cu toate aceste zăcăminte de, de gaz uh, ușor care au fost descoperite de curând, nu cred că se vor uh, topi toți acești munți de gudron. Um, în ceea ce privește guvernanța economică, e într-adevăr o întrebare interesantă, fiindcă, iată, uh, aici la G20 ne preocupă problema unui guvern economic, dar G20 nu este o organizație multilaterală, este o organizație plurilaterală care se, com- se comportă ca și cum ar fi o organizație multilaterală și acest subiect și ar fi binevenit pentru Parlamentul European să se aplece asupra acestei chestiuni și să vadă cum organizații, organizații cum ar fi OMC-ul, de pildă, vor juca un rol aici. De pildă, aș vrea ca G20 să ofere avânt negocierile de la Doha, dar, după mine, nu G20 hotărăște ce se va întâmpla. Aici, la G20, negociatorii primesc un mandat în cadrul căruia vor trebui să uh, ajungă la un rezultat. Dar ar fi ciudat, să zicem, ca dintr-o dată G20 să ofere o soluție pentru negocierile de la Doha. S-ar putea să fie pur și simplu rețeta pentru următorii trei ani de negocieri, fiindcă fiecare înțelege cum dorește lucrurile. Deci, iată, rămân multe semne de întrebare în ceea ce privește aceste structuri ad hoc. Haideți să nu lăsăm baltă organizațiile existente înainte să înțelegem foarte bine cum stau lucrurile aici. În ceea ce privește Sri Lanka, am redactat o scrisoare împreună cu Cathy Ashton, în care am vorbit despre faptul că luăm în considerare extinderea perioadei sistemului GPS Plus, care a fost suspendat pe perioada de 16 luni, deci l-am putea relua dacă se întrunesc uh, unele criterii în număr de 15. Și am solicitat uh, uh, un răspuns uh, până pe 12 iulie. Deci avem uh, aici o un sistem de criteriu, un sistem de referință pe care l-am definit, l-am conturat foarte clar și uh, vor trebui să răspundă până la data limită. Iată care este situația la uh, momentul de față. Am avut uh, consultări uh, ample cu guvernul uh, sri lankez. În ceea ce privește întrebarea adresată de domnul Deva de la Comisia DEVE. Avem uh, o opțiune aici. Uh, am, uh, dacă sub anonimat oamenii ne spun mai multe, dar aici este vorba de libertatea de exprimare. Pe de altă parte, nimeni nu oprește pe cineva care face o anumită observație să o publice pe cont propriu, dar o să analizez această situație cu serviciile mele. Nu este o chestiune de principiu la care să mă opun. Deci nu mă opun la publicare, la publicarea unor nume. Uh, Poate am putea să dăm posibilitatea oamenilor, dacă doresc să nu li se publice numele, să existe o, o soluție. Nu am uh, nicio, uh, nicio idee, ca să zic așa, semi-preparată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu aș vrea să terminăm la patru jumătate, dar mai am uh, cinci uh, solicitări de cuvânt. Iată de ce mă văd nevoit să limitez uh, timpul alocat vorbitorilor. Și mai întâi dau cuvântul doamnei Muscardini de la PPE și haideți să zicem un minut jumătate. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, vreau să mulțumesc domnului comisar pentru răspunsul privind Sri Lanka, dar vreau să reamintesc că această țară, în ianuarie, a avut alegeri prezidențiale și în primăvara alegeri generale, astfel încât le va fi foarte greu ca până pe data de 1 iulie să se reorganizeze, mai ales dat fiind trecutul tumultuos pe care îl are această țară și pe care îl depășește acum, astfel încât aș dori să rog Comisia să prelungească acest termen până la sfârșitul anului pentru ca țara să se reorganizeze. Ați vorbit, pe bună dreptate, de, redeschiderea, de deschiderea unor noi piețe. Pentru a face acest lucru, însă, domnule comisar, ar trebui să vă, gânde- să vă gândiți la cele spuse de Parlamentul European în mandatul anterior în ceea ce privește internaționalizarea IMM-urilor. Știm foarte bine că este foarte greu să liberalizezi piețele dacă IMM-urile nu au acces pe aceste piețe. Astfel încât trebuie să analizăm toate piedicile, toate obstacole și obstacolele, iar Parlamentul a făcut acest lucru, care, toate aceste obstacole care stau în calea IMM-urilor în ceea ce privește răspândirea lor în uh, lumea întreagă. Iar în ceea ce privește durabilitatea economică, se mai pune și această problemă, dar aici aceasta trebuie să meargă mână în mână cu durabilitatea mediului înconjurător, fiindcă altfel riscăm să avem uh, doar uh, o îmbunătățire ireală um, a situației și după aceea o să ne confruntăm cu o situație negativă când să ne gândim la ce s-a întâmplat în Africa. Și în ultimul rând, în ceea ce privește acest pachet despre care ne vorbiți, sper că acolo se vor armoniza și taxele vamale, fiindcă astfel vom putea uh, stopa intrarea pe teritoriul european al bunurilor ilegale. Mulțumesc, Kelly, de la PPE. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește Eh, sinergiile dintre politica externă și politica comercială. Am o întrebare concretă. Parlamentul European va trebui să-și dea avizul conform eh, acordului eh, între Uniunea Europeană și Israel, iar Consiliul a votat deja pentru acest acord. Unele grupuri politice din Parlament uh, vor să înghețe adoptarea acestui acord comercial cu Israelul din uh, cauza mm, controverselor din jurul atacului asupra flotilei din, uh, de pe coasta Gazei. Interceptarea sa de, căt- de către forțele militare israeliene. Ce părere aveți dumneavoastră? Trebuie să fie înghețat acest acord sau amânat din motivele politice pe care le-am menționat? Uh, Precum, eh, vreau să vă întreb care ar fi consecințele unei asemenea acțiuni. Se poate oare ca eh, Consiliul și Comisia să, încearcă, să încerce lansarea unei aplicări provizorie a acordului dacă Parlamentul îngheață calendarul? Vă mulțumesc. Se repetă ultima parte a întrebării. Comisia și Consiliul ar putea oare să lanseze o aplicare provizorie a, a acordului dacă Parlamentul amână decizia, deci îngheață calendarul actual. Vă mulțumesc, Christopher Filner, Filner din, din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule comisar. Politica comercială europeană este faimoasă pentru multe lucruri, dar unul dintre el reprezintă acest totul în afară de arme. Iar uh, când vine vorba de viitorul strategic, vă rog ca acesta să nu devină totul în afară de comerț, să nu se transforme în așa ceva politica comercială. V-am uh, adresat întrebări despre toate, dar haideți să nu devină aceste toate politica comercială, fiindcă până atunci, atunci vom supraîncărca politica comercială și uh, o vom transforma într-o politică care este orice, dar nu comercială. În ceea ce privește dimensiunea externă a strategiei 2020, o reprezintă investițiile europene în afară, iar cadrul uh, noilor acorduri de investiții reprezintă o chestiune foarte importantă. Îngrijorarea mea, chiar dacă nu am văzut propunerea încă, este că Comisia uh, va dori să pună capăt acordurilor de investiții bilaterale ale statelor membre și aș putea să înțeleg raționamentul din spatele unei astfel de acțiuni, dar eu cred că mai important este să stabilim un cadru de, de politica investițiilor europene solidă și nu neapărat să punem capăt a investițiilor bilaterale ale statelor membre, ci să avem un nou model european puternic bine pus la punct. Acest lucru este foarte important pentru guvernanța în țările terțe și a, pentru a oferi companiilor europene siguranța de care au nevoie. Ați, ați putea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în acest sens, fiindcă, iată, pe mine mă îngrijorează acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Joe Higgins, din partea GUE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă întreb un lucru. Ce schimbări veți opera în cadrul Uh, strategiilor și politicilor comerciale în ceea ce privește atingerea obiectivelor mileniului. Este vorba de eradicarea sărăciei extreme și a foametei și reducerea uh, mortalității infantile, care, chestiuni care sunt, uh, sunt legate de comerț. Care sunt previziunile dumneavoastră în ceea ce privește economia mondială, pericolul unei uh, noi recesiuni și o recesiune, recesiune de tip W? Vreau să vă întreb și în ceea ce privește relația între comerț și activitățile pieței financiare. Președintele Barroso uh, și uh, a a fost un fel de agent al specula- speculanților, pentru că le permiteți să, să, să șantajeze economii ca uh, Grecia, Spania și Portugalia, iar Comisia cere ca salariile lucrătorilor să fie tăiate ca răspuns la solicitările, solicitările pieselor financiare. Ei bine, milioanele pe care le, le absorb acești paraziți din economia țărilor ca uh, Germania, ca, mă scuzați, Grecia, uh, Spania și așa mai departe, ar fi, sunt bani care ar fi folosiți de lucrători în, uh, în piața serviciilor, promovând comerțul. Deci vedeți ce se întâmplă aici, vedeți acest dezechilibru. Vreau să vă întreb, de ce faceți atât de multă presiune asupra Namibiei pentru un, parteneriat, un acord de parteneriat economic interimar înainte Um, ca uh, discuțiile... Domnul președinte întrerupe vorbitorul. Multe NGO, ONG-uri v-au trimis scrisori în acest sens. Următorul vorbitor, mulțumesc domnule președinte, bună ziua domnule comisar, n-am avut prilejul să vă salut până acum. În primul rând, uh, doresc să laud, laud Comisia privind consultarea publică cu privire la viitorul comercial al Uniunii Europene, care va fi încheiată pe 28 uh, uh, iunie anul viitor. Uh, această, organizație, această inițiativă este foarte bună, fiindcă Uh, orice organizație, orice țară poate răspunde la întrebări și uh, să ducă mai departe reflexia privind politica comercială a Uniunii Europene, dar uh, vreau să vă întreb aceste documente, aceste întrebări mai sunt propuse și în alte limbi decât în engleză, fiindcă așa poate mai avea mai multe răspunsuri. S-a vorbit, s-a vorbit despre coerența politicilor comerciale uh, Eh, industriale, agricole și așa mai departe și eh, am mai, am mai putea vorbi mai mult despre această idee a coerenței. Dar eu aș dori eh, să mă refer la o chestiune omisă. Adesea este vorba despre legătura între cercetare și politica comercială, fiindcă multe industrii exportatoare, uh, consid, uh, e vorba de, de, de țări cu deschise uh, importului și transferului tehnologic, iar astăzi transferul tehnologic este din ce în ce mai dezvoltat, uh, iar uh, diferența, uh, prăpastia se, se devine din ce în ce mai mică. Și vreau să vă întreb dacă există vreo legătură între dumneavoastră uh, Uh, între dumneavoastră uh, comisar pentru comerț și comisarii pentru cercetare și comisarul și omologul dumneavoastră pentru cercetare, uh, dat fiind importanța progreselor tehnologice. În ceea ce privește drepturile omului, mediul înconjur și așa mai departe, ați spus mai devreme că trebuie să dăm dovadă de, de flexibilitate aici. Eu cred că am putea să mai vorbim și despre o, despre conceptul de de progresiști în ceea ce privește drepturile omului și așa mai departe. O să termin imediat. Vedem uh, că intercomunitatea uh, pare să dispară, mai ales uh, dat fiind um, faptul că statele membre doresc, sunt din ce în ce mai puțin dispuse să renunțe la prerogativele naționale. Ce părere aveți, domnule comisar? Domnule comisar, vă, dați, vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Da, în primul rând, întrebarea doamnei Andrichienei. Da. În acordul ACA sau acordurile ACA nu există prevederi specifice eh, care să fie prevăzute. În altele, da, dacă acordurile sunt înghețate, asta este situația sau suspendate. Nu depinde de comisie acest lucru. Domnul Fielner a fost puțin provocator. Ă, ne spunea că acordurile astea o să devină orice în afară de acorduri comerciale. E adevărat că trebuie să respectăm drepturile persoanelor, drepturile omului uh, și armele de distrugere masivă. Uh, să știți că nu numai țările sunt interesate de aceste lucruri, uh, dar și Consiliul este implicat. E foarte greu să negociezi cu, cu India în ceea ce privește Uh, armele de strugile masivă și în paralel Statele Unite să recunoască această țară ca fiind o putere nucleară. Trebuie găsit uh, un echilibru și o, o ieșire din acest labirint de probleme în ceea ce privește investițiile. Ei bine, în mod normal, săptămâna viitoare, comunicarea Comisiei va fi adoptată de Colegiul comisarilor. Deci ea este pe masa de lucru a acestora și nu cred că vor mai exista modificări. De altfel, uh, discuțiile continuă încă, dar cred că nu vor exista modificări. Uh, există o întreagă genealogie a, a acestor acorduri. Se pornește de la vechiul acord, uh, se adaugă elemente legate de situația specifică a diferitelor state și ideea este de a vedea care este politica de ansamblu a Uniunii Europene. Uh, există o serie de progrese pe care noi ni le dorim, dar avem nevoie și de parteneri și depinde mult de voința statelor membre, pentru că așa ajung și la ultima întrebare, uh, interesul comunitar versus interesul statelor cum să echilibrăm acest lucru. Putem să facem multe dacă statele membre sau condiția ca, ca statele membre să nu meargă individual pe acorduri bilaterale, ci să își dorească și ele un acord comun. Mai sunt multe de făcut, încă discuțiile continuă. În ce privește Sri Lanka, doamna Muscardini a menționat ce se prevede. E vorba de un răspuns uh, pe care trebuie să îl găsim, un răspuns viabil înainte de luna iulie și de o eventuală prelungire a termenului până în decembrie. Uh, de asemenea, uh, dacă ne-am propus niște termene limite, trebuie să le respectăm și să ne asumăm răspunderea. Trebuie să vedem ce spune și Consiliul. Este adevărat că uh, și alegerile, rezultatele alegerilor pot să aibă un impact asupra situației. În ceea ce privește uh, accesul pe piață a IMM-urilor, am adoptat un raport în acest sens și ne gândim cu multă seriozitate la acest, uh, această tematică. Este foarte importantă pentru economia europeană. 90% din firmele din Europeană sunt practic IMM-uri deci trebuie să ne concentrăm cu adevărat pe aceste uh, întreprinderi și, uh, și Parlamentul are în vedere exact acest lucru printr-un raport în ceea ce privește armonizarea vamală nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, pentru că eu credeam că avem deja o uniune vamală și că controlele se efectuează pe baza acestor eh, reglementări existente, dar poate că n-am înțeles eu bine întrebarea. Domnul Semeta ar trebui să vă răspundă, dânsul este răspunzător de această politică, da? Eh, acum, domnule Higgins, nu este prima oară când eh, îmi dau seama că între noi există divergențe puternice de păreri, de opinii, uh, politică, politică um, comercială. În general, avem opinii politice foarte diferite, dar asta e viața, asta e democrația. Uh, aveți părerile dumneavoastră, eu le-am pe ale mele și nu pot decât să vă spun că sunt în dezacord complet cu opiniile dumneavoastră politice. Uh, nu e o problemă în sine. Ați spus de ce exercităm presiune asupra uh, Uh, Namibiei. Noi nu exercităm niciun fel de presiune asupra Namibiei, dar există o situație nebunească în Africa cu aceste IPA. Unele au fost inițiate, unele au fost semnate, altele nu. Uh, însă, E vorba de a vedea dacă continuăm sau nu să le oferim acest uh, statut uh, preferențial. Noi nu exercităm mari presiuni asupra Namibiei sau nu special, dar uh, tot contextul este cum este. E vorba de acordurile cu Africa se află oarecum în impas. Sperăm că în următoarele luni situația se va debloca. În ceea ce privește transferul uh, de tehnologii și de rezultate ale tec- uh, cercetării, deci tot ce înseamnă progres, te- progres tehnologic, mă scuzați, într-adevăr, uh, lucrăm acest lucru inclusiv cu Comisarul pentru Cercetare, însă eu am o îngrijorare legată de China. Propunerea aceea legată de inovația locală, Indigenous Innovation, uh, Uh, certificarea obligatorie, compulsory certification. E vorba de o serie de inițiative. Uh, nu e vorba de a divulga rezultatele cercetărilor științifice, ci de un anumit regim pe care China l-ar aplica în anii următori. Este adevărat că trebuie să ne protejăm cercetarea, uh, anumite rezultate pot fi divulgate, depinde mult și de firmele implicate. Însă, există multe cercete de cercetare în China și nu știm dacă nu cumva China la un moment dat nu va profita de acest lucru și nu va reexporta propriile noastre produse de cercetare, ca să zic așa. Aici e vorba de o dezbatere mai amplă legată de politica industrială și comercială a Chinei. Este un subiect pe care mai devreme sau mai târziu va trebui să îl dezbatem. Uh, și să știți că eu am multe dosare în curs uh, și printre ele acesta este cel care mă îngrijorează cel mai mult. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, ați participat la acest schimb de vederi. Vă mulțumesc deci pentru prezență și pentru că ați împărtășit cu noi ideile care vor figura în următoarea comunicare a Comisiei privind strategia, politica comercială și strategia 2020. Vă mulțumesc. Dragi colegi, mai avem mai puțin de două ore la dispoziție și mai avem încă cinci dosare de puricat. Așa că mai puțin de jumătate de oră pe fiecare subiect, așa că uh, fără întârziere Haideți să trecem la punctul 12. E vorba de poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011 modificat de Consiliu. Vă rog frumos, spune președintele. Este un prim schimb de vederi. Raportor pentru aviz Peter Stașni, PPE. Și com Comisia INTA deci, a decis să-și ofere avizul către Comisia Buget, care este responsabilă pe fond. Nu cred că raportorul a sosit. Așa că vă rog îl rog pe domnul Casperis în numele grupului să ne vorbească. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, da, domnul Stasni nu poate fi prezent și mi-a cerut să intervin. Ce privește ansamblu, la secțiunea 3, Comisia propune 142 de miliarde o creștere cu 0,8% comparat cu anul 2010 și 132 în plăți, adică o creștere cu 5,9% față de anul 2010. Uh, creșterea aceasta, în ce privește plățile angajate, reprezintă MAFF și sunt în special plăți legate de agricultură și 4 miliarde pentru alte cheltuieli. Din aceste fonduri, 64% din ele vor fi dedicate creșterii economice, creării de locuri de muncă și redresării economice. E vorba deci de măsuri de ieșire din criză. De asemenea, există măsuri uh, pentru programul de la Stockholm, măsuri legate de securitate, justiție și libertăți, 8% creștere și, de asemenea, și alte sectoare se bucură de o creștere a bugetului, iar uh, în ceea ce privește rolul extern al Uniunii Europene, sfârșitul de acțiune externă și aici au avut loc creșteri substanțiale de aproximativ 10%. Creșterile înregistrate se justifică uh, uh, prin uh, faptul că nu numai Uniunea Europeană este marcată de criză, dar și alte țări care sunt ajutate prin politica de dezvoltare au solicitat bani în plus. În instrumentul ICA și ICA, ICI și ICI Plus se propun 17 miliarde. Iar pentru banana și măsurile, banane și măsurile de însoțire se preconizează 25 de milioane de euro și, de asemenea, printre altele, 5, miliarde se, 5 milioane se preconizează pentru măsurile de protecție civilă și în ceea ce privește măsurile pregătitoare. Avem trei uh, centre de uh, business care sunt uh, sprijinite în India, în uh, Thailanda și uh, de deci ce vorba de măsuri destinate cooperării cu ASEANul. Banii vor fi puși la dispoziție foarte în curând și, bineînțeles, dacă doriți, uh, pot să vă dau mai multe detalii. Sunt foarte bucuros că aceste inițiative au luat în sfârșit avânt. În ceea ce privește Parlamentul nostru, al Parlamentului, cred că Uh, vom avea suficiente resurse pentru a putea să ne asumăm rolul, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu, cu OMC-ul și negocierile comerciale. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că banii vor sosi și Comisia INTA a intrat într-o nouă eră conform Tratatului de la Lisabona. Avem noi prerogative și trebuie să ne asigurăm încă o dată că și banii, resursele vor fi suficient de substanțiale pentru a ne permite să acționăm în condițiile în care sarcina de lucru a crescut în mod substanțial. Iată câteva date din partea domnului Stasny. Eh, le-am citit, eh, e adevărat și putem eventual să inițiem o dezbatere de aici, în acest punct, cu siguranță domnul Stasni va fi foarte încântat să colaboreze în viitor cu dumneavoastră privind acest raport. Nu știu dacă doriți să interveniți. Domnul Kadari. Da. Aș dori să-i mulțumesc lui Peter pentru munca depusă. Uh, sper să și putem uh, lucra în mod eficient. Am două îngrijorări în primul rând, măsurile de însoțire sau de sprijin pentru banană, banane, MAB. Și apoi, eh, știți foarte bine că împreună cu OMC-ul eh, am inițiat un nou acord privind bananele. Știm foarte bine care a fost eh, opinia Statelor Unite, nu intru în detalii. Comisia a propus un fond de însoțire pentru banane și aici apar două aspecte sau două probleme de ordin buget. Uh, Anvelopa sau uh, sursele sunt mult prea mici, prea reduse, pe trei ani de zile nume, având în vedere că pentru țările din ACP, cum ar fi Camerunul, uh, e vorba de bani uh, de subsistență și apoi, până la urmă, linia bugetară provine de la alte sectoare și nu este o linie proprie. Iată cinismul comisiei aici, pentru că sunt bani care uh, veneau uh, pentru finanțarea uh, provin de la finanțarea anumitor boli cauzate de sărăcie care au fost transferați la banane. Iată cât de cinică este comisia, este pur și simplu inacceptabil și ar trebui să avem o discuție serioasă asupra acestui subiect. Apoi, de ani de zile cerem comisia, comisiei să ne spună ce face în materie de comerț, uh, uh, uh, ecocomerț și nu ne-a dat până acum niciun fel de dată, niciun fel de cifră. Ar trebui să o facă. În orice caz, grupul meu politic o să insiste foarte mult asupra acestui lucru și vom avea și un schimb de păreri și sperăm că acolo vom putea să punem și alte întrebări. Bun, așa că cer comisiei să răspundă, să reacționeze la uh, punctele deja uh, ridicate, doamna Cecil Bilo. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc raportorului, nu este prezent, eh, dar știu că se ocupă de raport. Mulțumesc și parlamentarilor care au făcut comentarii. Un prim comentariu. Subliniez că bugetul eh, se prezintă în continuitate față de bugetele din anii trecuți. Este adevărat un buget de redresare, așa cum a spus uh, locuitorul sau uh, adjunctul uh, raportorului? În ceea ce privește întrebarea specifică care viza fondul pentru banane, nu este un buget specific pe 2011, ci provine din negocierile și acordurile din 2009 și a fost finanțat în conformitate cu acesta ce privește ajutorul uh, pentru comerț, Aid for Trade, există un raport specific produs de comisie. Uh, există acest document și se vede foarte clar cum se cheltuiesc bani. Este vorba de o țintă de 2 miliarde de uh, euro. Raportul a fost publicat acum uh, două luni, dacă nu mă înșel, și și acolo se vede că există o intensificare a cheltuielilor pentru aceste inițiative Aid for Trade, e vorba de o creștere de 6% pentru anumite țări. Bineînțeles că acolo veți găsi și detalii pentru proiecte, dar nu pentru toate, pentru că e vorba de proiecte de dezvoltare uh, care sunt uh, inițiate de mai multe directoare generale din comisie. Iată prime comentarii și voi reveni eventual în cursul dezbaterii. Vă mulțumesc. Uh, oh, thank you, Annika. Mulțumesc. Mai există observații uh, la finalul acestei runde de discuții din partea persoanei care reprezintă raportorul. Bun, atunci vom aștepta avizul și îl vom discuta ulterior. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, drepturile omului, standarde privitoare la drepturile omului, uh, la aspecte sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Raportorul este Tokia Saifi din partea PP-ului și îi voi da cuvântul fără să mai întârzi. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, aș vrea să specific faptul că calendarul de adoptare a acestui raport uh, este în armonie cu cel al raportului lui Arlem de Zir cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Am dorit ca aceste două subiecte, care sunt strâns legate, să fie abordate în paralel și aș dori să-i mulțumesc lui Arlen Dezir pentru colaborarea sa, chiar dacă nu este de față. Aș vrea să subliniez dimensiunea politică a acestui raport. Se știe că clauza drepturilor omului ca o condiție a aplicării normelor de, sociale și de mediu în negocierile comerciale reprezintă un subiect complex. Pe de o parte, țările din nord vorbesc de dumpingul social și de mediu pe care îl practică anumite țări emergente, pe de altă parte țările din sud bănuiesc țările din nord că vor să le pună bețe în roate în ce privește dezvoltarea lor economice și că vor să folosească aceste norme în scopul unui tip deghizat de protecționism. Dincolo de toate aceste aspecte, însă este important să, însă să știm, însă să știm ce vrem noi, ce ne propunem pentru politica comercială de mâine. Normele uh, privitoare la sănătate, la securitate, la mediu și la protecția lucrătorilor și a consumatorilor ne oferă un model european specific care ar trebui să servească drept exemplu și altora pe plan internațional și în forurile multilaterale. Eu aș vrea astăzi să vă prezint într-o lumină pozitivă raportul acesta. Vrem să arătăm care este Uh, echilibrul între uh, respectarea normelor sociale și de mediu și, pe de altă parte, interesele comerciale, în mod deosebit ale Uniunii Europene. De asemenea, consider că acest raport ar putea să, ajute, uh, să, ne, să ne ajute să ne regândim politica comercială a Uniunii Europene, ținând seama de cetățean și de loialitatea schimburilor comerciale. Raportul acesta se va împărți în trei părți principale, partea multilaterală, partea unilaterală și partea bilaterală. Și am să vă ofer câteva subiecte cheie, domnule președinte. 1. În forurile multi și plurilaterale, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze apărarea lucrului decent și să, semni, să semneze și să ratifice convențiile cele mai importante ale OMC. De asemenea, OMC-ul ar trebui să aibă și un organism de interpretare a normelor, pentru că se cunosc dezechilibrele dintre interesele anumitor părți la nivel internațional și, alter, și ale altora. Ar trebui să avem în vedere o posibilitate de uh, monitorizare a acestor norme, astfel încât nu doar regulile comerciale să primeze în orice situație. De asemenea, va trebui să ne gândim la liberalizări condiționate, să avem în vedere, de exemplu, o scurtare a calendarului de, uh, de încheiere a afacerilor sau anumite prevederi sociale și de mediu. De asemenea, ar trebui să existe exigențe variabile în funcție de țară și de statutul lor economic. Trebuie să instituim progresivitatea, flexibilitatea în exigențele privitoare la respectarea normelor sociale și de mediu. Și, în fine, la nivel unilateral, în reforma acestor uh, politici, va trebui să țintim mai bine beneficiarii, ținând seama de nivelul lor de dezvoltare și va trebui de asemenea să asigurăm o monitorizare a angajamentelor. În mare, mai degrabă decât să adoptăm soluții extrem de ferme, cred că ar trebui să adoptăm o politică a pașilor mărunți. Pentru că schimbarea mentalității partenerilor noștri comerciali ne va permite să instituim un comerț internațional mai echitabil. Pe scurt, domnule președinte, acestea sunt primele mele reflexii și, desigur, aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor mei. Voi da mai întâi cuvântul lui David Martin pentru a deschide dezbaterea. Mulțumesc. Sper că vom reuși să ajungem la un consens pe marginea acestui raport, care este foarte important pentru toate grupurile politice reprezentate în această comisie. Mai întâi aș vrea să spun că de câte ori vorbim despre un acord de liber schimb aici, ne gândim la un... trebuie să, trebuie să se desfășoare o evaluare de impact. Eu cred că ar trebui să mai desfășurăm o evaluare de impact, nu doar economică, ci și una privitoare la drepturilor, drepturile omului. Nu vreau să mă refer acum la o singură țară, dar să luăm doar ca așa, ca exemplu ilustrativ, Columbia. În negocierile cu Columbia am reușit să promovăm aceste drepturi ale omului. Alții însă ne-au spus că i-am pedepsit pentru comportamentul lor necorespunzător. Ori eu cred că un organism internațional ar trebui să evalueze ce fac diferitele țări din punctul de vedere al respectării drepturilor omului și al progreselor în acest sens. Și cred că Comisia ar trebui să aibă în vedere lucrul acesta. Când privește standardele de mediu în uh, ALS-uri, ALS avem un astfel de, o astfel de clauză cu, în acordul cu Corea, dar și societatea civilă își are rolul său în evaluarea uh, acestor aspecte. Societatea civilă este întotdeauna nu este întotdeauna la fel de bine organizată însă în țările terțe cum este în uh, Uniunea Europeană. Cât privește regulamentul GSP+, cred că ar trebui să avem o poziție cât se poate de clară. Doamna uh, se referea la diferite convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Eu cred că nu trebuie să încercăm să le pedepsim pe alte, ța- pedepsim alte state pentru faptul că nu primesc accesul la uh, GSP+. Nu știu dacă acest uh, GSP Plus este monitorizat în, în, într-un spirit polițienesc, așa cum uh, s-ar putea face. Apoi, Exportul instrumentelor de tortură ar trebui iarăși o chestiune, ar trebui să fie un subiect pe care iarăși să-l abordăm. Sunt uh, țări care furnizează uh, echipamente de monitorizare, de blocarea datelor, tot felul de astfel de dispozitive către țările terțe. Din câte știu, se întâmplă un astfel de lucru, uh, un astfel de export către Iran. Ori noi trebuie să fim foarte clari, să interzicem statelor Uniunii Europene să furnizeze astfel de dispoziții, de dispozitive țărilor terțe care le folosesc apoi pentru a oprima oamenii. Mulțumesc din partea verzilor Keith Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că am dat cuvântul pentru că este prima mea intervenție în această comisie și sper să joc un rol cât mai constructiv în anii care vor veni. Aș vrea să salut în mod deosebit avizele Comisiei pentru Ocupare și pentru Mediu, care susțin uh, prevederi uh, obligatorii în domeniul acesta. Pentru că e foarte clar că codurile de conduită voluntare nu s-au dovedit eficiente. Or, noi credem că problema aceasta trebuie soluționată. De aceea, grupul verzilor ar dori uh, să se instituie următoarele măsuri. Mai întâi, Capitolele pentru dezvoltare durabilă în aceste acorduri trebuie să devină obligatorii și să facă obiectul mecanismelor de soluționare a litigiilor. În al doilea rând, evaluări de impact în domeniul durabilității, care trebuie făcute înainte de a se încheia acordurile. Din păcate, până acum, aceste evaluări nu au dus uh, la o adaptare adecvată a negocierilor la rezultatele obținute. Ori eu cred că aceste negocieri ar trebui să țină seama de ele. De asemenea, ar trebui să evaluăm uh, impactul asupra uh, lucrătorilor și al mediului uh, în colaborare cu ONG-urile și sindicatele din țările respective. Și, eventual, în cazul în care se consideră că e necesar, să se treacă la operarea modificărilor necesare. De asemenea, apropo de așa numitul raport protejează și mm, remediază, protejează, respectă și remediază. Ar trebui să ținem seama și de acesta și, în fine, aș dori să uh, adresăm Comisiei următoarele întrebări. Președințiile suedeze și spaniole, în mod deosebit, au susținut inițiativele RUGI în noiembrie 2009. Ori eu aș vrea să știu ce s-a întâmplat de atunci în cadrul comisiei și dacă comisia ar putea să aibă angajamente obligatorii în ce privește aceste angajamente. Iar de la situația în care tratatul de la Lisabona a extins responsabilitatea Uniunii Europene și la investiții, iar Comisia pregătește un regulament în acest sens, aș vrea să știu care sunt propunerile deja uh, ale Comisiei, dacă are în vedere să implice și investitorii în uh, acest regulament. Aștept cu mult interes raportul și dezbaterile care vor urma. Mulțumesc și ne vă urăm bun venit în comisia noastră și sperăm că vă veți simți bine printre noi. Pentru că timpul ne presează, voi da de îndată cuvântul lui Cadiadif. Rapidement, président, rapidement. Euh, le député est, est, je dirais... Pe scurt, deputații deseori sunt naivi și cred în toate cele. Apropo de problema aceasta a normelor sociale și de mediu, îi mulțumesc uh, lui Tokia fi pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Însă, în același timp, mă tem, eu unul, că dezbaterea aceasta o să uh, fie reluată an după an, deși jocurile cred că au fost deja făcute. Și să mă explic. Am impresia că Comisia ne spune Parlamentul dorește să se integreze o mulțime de lucruri legate de normele de mediu și social în aceste acorduri. Și uite, o să facem plăcere Parlamentului și o să ținem seama de revendicările lor. Ok. Pe de altă parte, vin țările din Sud și vorbesc în aceeași logică și spun țările Uniunii Europene vor să fie liniștite că, iată, noi respectăm acordurile internaționale și toate aceste prevederi privitoare la drepturile omului, drepturile sindicale, drepturi sociale și mai departe. Dar și Comisia și o bună parte din aceste țări știu foarte bine că nu există nimic obligatoriu și nu există nicio capacitate de a obliga respectivele țări să uh, aplice prevederile. Deci, până la urmă, Problema se învârte în jurul acestor două probleme, obligativitate și capacitate de impunere. Dacă vom reuși să ținem seama de aceste două elemente, vom putea să facem cu adevărat progrese. Eu unul sunt un biet deputat, naiv și optimist și continuu să cred în lucrul acesta. Okay. Thanks, Din partea ppe ului aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O observație de ordin general mai întâi. Eu cred că patru standarde privitoare la drepturile, pentru standardele privind drepturile omului, e foarte important ca acestea să fie abordate, desigur, dar ele nu trebuie să ne împiedice să colaborăm, să negociem cu țările respective. Sigur că represiunea este un lucru foarte rău, dar și mai rău este să fii și oprimat și sărac. Așa că trebuie, cred, să folosim clauzele privind drepturile omului și drepturile sociale în acorduri ca fiind stimulente, nu ca mm, o amenințare, pentru că lipsa negocierilor, lipsa comerțului duce la sărăcie și cu siguranță sărăcia nu va stimula respectarea drepturilor omului. Însă nu la asta vreau să mă refer. Spunea David Martin ceva care mi-a adus aminte mie de altceva. Internetul. Internetul trebuie să fie un instrument fundamental pentru promovarea drepturilor omului, după părerea mea. Putem vedea în Iran, în Birmania, în China ce se întâmplă. Pe mine mă, mă înfurie grozav că companiile europene, într-un fel sau altul, practic îi ajută pe dictatori în încălcarea drepturilor omului prin închiderea internetului. Știu o companie de telefonie suedeză care a dat mai departe drepturile care a predat uh, autorităților drept, numele persoanelor care scriau împotriva regimului pe bloguri. Și persoanele respective au fost trimise în pușcărie, devenind uh, uh, um, închiși pe motive politice. Eu cred că lucrul acesta este inacceptabil. Statele Unite s-au ocupat de problema aceasta mult mai mult decât noi în Uniunea Europeană. Știu că există una, o legislație americană numită GOFA care se ocupă de lucrul acesta și am auzit de o propunere, mai mult un exercițiu intelectual, de fapt, numită o uh, GOFA Uniunii Europea, a Uniunii Europene. Ar trebui să ne gândim și noi la un astfel de tip de legislație care să determine statele sau companiile europene să fie obligatorie pentru companiile europene pentru a, a, ca acestea să fie obligate să știe cum vor fi utilizate tehnologiile pe care le oferă acestea pentru a limita drepturile omului în țările terțe. Să ține seama de posibilitatea aceasta. Președintele inter, intervine. Deci acesta este un domeniu în care ar trebui să facem mai mult și măcar de data aceasta cred că ar trebui să ținem seama de exemplul Statelor Unite pentru că ei au făcut mai multe în acest sens decât noi. Mulțumesc. Domnul Higgins, mulțumesc. Adevărul este că deputații de dreapta ai acestui parlament ar prefera ca drepturile omului și standardele sociale și de mediu să nu fie deloc incluse în aceste acorduri. Cam asta, e, asta era sensul ultimei intervenții. Asta e adevărul. Așa că nu e vorba doar de comerț liber, ci până la urmă ajunge să fie și un comerț liber de valori. Or, asta e foarte important pentru majoritatea cetățenilor europeni care s-ar opune acestei idei, fiindcă oamenii vor să fie condiții echitabile pentru toată lumea. Deci, ar trebui să insistăm să existe mecanisme prin care să putem ști care este punctul de vedere al comunităților locale, al oamenilor care în multe țări, pe multe continente, suferă de pe urma efectelor operațiunilor transnaționale ale Uniunii Europene în căutare de profit, deseori pe seama drepturilor omului și deseori încălcând drepturile acestor oameni. Deci ar trebui să existe mecanisme prin care oamenii aceștia să poată să aducă în atenția Parlamentului European încălcările care se fac sau în general în fața uh, instituțiilor Uniunii Europene pentru ca situațiile respective să fie rectificate. Noi ar trebui să rezistăm opoziția acestor companii și din punctul de vedere al mediului, al aspectelor de mediu și al celor legate de salarizare și așa mai departe. Uh, de exemplu, cazurile aduse în fața Curții de Justiție de la Luxemburg pentru uh, drepturile lucrătorilor migranți. Și apropo de problema British Petroleum și de toată nenorocirea care se întâmplă în uh, Golful Mexic. Ei, comisia a spus, a fost un accident și s-a spălat pe mâini și gata. Să mi se pare că pentru un comisar al Uniunii Europene e o atitudine absolut scandaloasă. Adevărul este că există probe care arată clar că reducerea costurilor și uh, căutarea exclusivă a profitului răspund, sunt vinovate pentru dezastrul care s-a întâmplat acolo. Ia uitați-vă ce s-a întâmplat ca urmare a intervenției Shell, companiei Shell în uh, delta Nigerului. Noi avem o răspundere foarte importantă să ne asigurăm că în politica comercială a Uniunii Europene, în relațiile cu aceste state, toate aceste probleme să fie rectificate. Mulțumesc! Voi da cuvântul acum domnului Luis Partero din partea Comisiei. Mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul pentru a spune și eu câteva cuvinte în numele Comisiei, foarte pe scurt, pentru că știu că timpul ne presează. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este interesul Comisiei cu privire la dezbaterea care are loc în această comisie pe marginea raportului acestuia. Comisia e foarte interesată de această dezbatere. Noi elaborăm acum o politică. Sigur că și Parlamentul își are rolul său și pe noi ne interesează foarte mult dialogul cu Parlamentul și schimbul de opinii, precum și toate contribuțiile Uh, pe care le putem face noi, Comisia, pentru, în, în cadrul acestei dezbateri a Parlamentului. Aceste subiecte sunt deseori prezentate ca un fel de conflict între valori și interese. Eu nu cred că e cea mai bună abordare aceasta. Ca și când interesele ar fi ceva diferit de valori și invers. Nu. Abordarea comisiei este alta. Noi vrem să promovăm în străinătate valorile Uniunii Europene, însă în același timp nu trebuie să pierdem din vedere că avem interese și interese economice legate de sta anumite standarde minime în relațiile cu țările terțe. Și asta se află la baza abordării tuturor acestor teme. Majoritatea acordurilor negociate de comisie, de exemplu cel cu Corea, există dispoziții clare uh, clare în acest sens. Și încă un lucru, capitolele pe care le negociază în prezent Comisia sunt uh, obligatorii, ele deci conțin prevederi obligatorii ca și toate celelalte prevederi legate de cooperare. Deci este un mix de prevederi. Capitolele pe care Comisia le negociază în prezent, de asemenea, fac obiectul unei, uh, unui mecanism de soluționare a litigiilor cu participarea unor arbitri independenți care pot analiza uh, nivelul de uh, punere în aplicare a prevederilor de către părți. Acestea sunt în prezent aspectele pe care negociază Comisia în acordul de liber schimb. Sigur că mai este un subiect pe care sunt dispus să-l discut cu dumneavoastră și anume dacă există, care, care ar trebui să fie sancțiunile în caz de încălcare, dacă și care ar trebui să fie acestea. Din punctul nostru de vedere, acesta poate să fie un subiect care trebuie abordat, dar separat. Noi considerăm că alte mijloace decât cele financiare sunt mai eficiente, dar există, asta vreau să subliniez, că există un mecanism de soluționare a litigiilor. Acum, problema care rămâne în discuție este cea legată de sancțiunile aplicabile. Încă un uh, lucru foarte important este că trebuie într-adevăr asigurată punerea în aplicare a prevederilor negociate și aici suntem într totul de acord cu necesitatea de a ne asigura că ceea ce scrie în text devine cu adevărat realitate pe teren. Și avem instrumentele necesare pentru a asigura și monitorizarea și implementarea. Deci suntem deschiși să contribuim în mare măsură la dezbaterea din această comisie cu informații de ordin tehnic sau de altă natură. Acum dau din nou cuvântul doamnei Saifi pentru remarcele de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor și, uh, va, și le atrag atenția asupra faptului că um, în acest uh, raport este vorba despre drepturile omului uh, um, mediul înconjurător și uh, aspecte sociale în, în uh, politicile comerciale, în acordurile comerciale. Deci nu numai drepturile omului, dar și aspectele uh, de mediul înconjurător și sociale. Haideți să fim pragmatici, așa cum a spus colegul nostru, să nu fim dominați numai de bune intenții, fiindcă trebuie să înregistrăm progres în legătură cu acest subiect. Nu trebuie să dăm dovadă de naivitate, să ne dorim să includem tot soiul de lucruri care, despre care știm foarte bine că nu vor putea să devină realitate niciodată. Sunt de acord cu David Martin în ceea ce privește această chestiune foarte importantă. Sper să existe consens între grupurile politice, fiindcă a, acest lucru merge mână în mână cu ce am spus eu. Trebuie să facem pași mici, dar să înregistrăm progrese în legătură cu acest subiect. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru intervenția sa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, vă reamintesc că, că pe 28 septembrie se va rediscuta acest uh, document. Avem deja aviz de la Envi și Ocupare. Astfel încât, haideți să trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordurile comerciale ale Uniunii Europene cu America Latină. Avem uh, acum analizarea documentului de lucru prezentat de domnul raportor Helmut Scholz din partea GUE. După cum bine știți, au avut loc unele evenimente, noi evoluții în ceea ce comerciale în America Latină, acordurile de asociere și stabilizare uh, cu Columbia și Peru au fost deja încheiate cu America Latina, au început uh, deja, au fost relansate negocierile cu Mercosur iar uh, comisia noastră a urmărit îndeaproape aceste negocieri și uh, așteaptă uh, cadrul viitor al relațiilor, cu, al relațiilor noastre cu America Latină. Iată deci că acest raport este extrem de important pentru noi. Dau acum cuvântul domnului raportor pentru a ne face o prezentare a acestui document de lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră are posibilitatea și datoria de a se ocupa de relația Uniunii Europene cu America Latină într-un raport pe larg. Am încercat să lămuresc unele perspective comerciale între Uniunea Europeană și America Latină și să stabilesc principalele tendințe. Ați vorbit despre importanța acestui subiect în momentul actual, dat fiind că recent a avut loc la Madrid uh, summitul UE America Latine și au fost uh, depuse pietre angulare pentru cadrul relațiilor noastre pe viitor. Iar uh, în momentul în care avem un raport al Parlamentului European și al Uniunii Europene pe acest subiect, cred că trebuie să analizăm perspectivele pe viitor și căile pe care le vom urma. Vă reamintesc procedura pe care am hotărât-o în cadrul comisiei. Vom avea un prim schimb de păreri pe baza acestui raport. Iar atunci s-au ridicat foarte multe întrebări, printre care și ce poate face Uniunea Europeană pentru a da activităților europene un context mai larg. Cum putem include dimensiunea culturală în uh, relațiile noastre comerciale? Există relații istorice, politice, economice și sociale cu statele din America Latină și Caraibe, astfel încât ne întrebăm ce putem face pentru a ne, pentru a ne asigura că Comerțul uh, îmbunătățește și prosperitatea economică a țărilor din America Latină. Cum uh, îi poate ajuta în mod direct pe cetățenii acestor, acestor țări să se dezvolte, să înregistreze progres. Noi dorim să ne asigurăm că ne desfășurăm activitatea într-un spirit al parteneriatului. Un parteneriat, este vorba de un parteneriat cu țările care am semnat acorduri de liber schimb, astfel încât dorim ca contribuția noastră să se facă simțită la nivelul parteneriatelor regionale în America Latină. Am primit uh, păreri din partea regiunii vizate, uh, America Centrală, Mercosur, uh, com- comunitatea andină și dorim să avem uh, aleseuri și cu China, de pildă. Vrem să vedem ce se va întâmpla pe viitor, cum putem să mergem mai departe acum. Astfel încât documentul meu uh, încearcă să stabilească care e calea de urmat pe viitor încerc să, am încercat să obțin un echilibru între relațiile existente între Uniunea Europeană și uh, America Latină, după care am mers mai departe. Am discutat contribuția, rezultatele summitului între Uniunea Europeană și America Latină. Și am analizat modul în care Comisia noastră poate să răspundă complexității comerciale, de dezvoltare și uh, care se manifestă acum. Trebuie să vedem care este și setul la fața locului, fiindcă situația este diversă în regiune. Și că trebuie să ținem cont de aceste fluctuații. Ne dăm seama că situația este complexă, am discutat deja acest lucru în comisie, în nenumărate rânduri. Cunoaștem cu toții care sunt problemele, Avem alese cu Peru și Columbia și acordul cu Ecuador și Bolivia. Am înțeles astfel că lucrurile nu erau atât de line cum ne închipuiam. Avem și acordul privind bananele și impactul acestuia asupra, țările, asupra țărilor ACP. Trebuie să vedem cum putem reorienta toate acestea în cadrul acordului cu Ecuatorul. Eu am notat aici unele puncte de reflexie care, după părerea mea, ar fi foarte importante la ora actuală pentru a uh, elabora uh, prima, prima linie a acestui raport. Trebuie să discutăm aceste aspecte și m-aș bucura ca în momentul în care discutăm documentul de lucru să ne concentrăm asupra acestor puncte asupra cărora ar trebui să cădem la un acord după care aș dori să propun tuturor raportorilor din umbră să ajungem la o cooperare foarte strânsă pentru a putea să sprijinim acest raport și e nevoie de relații solide și constante pentru a putea permite tuturor să își regăsească prioritățile în acest raport. La reuniunea din iulie trebuie să putem discuta această primă versiune pentru că apoi, mai apoi, la toamnă, în octombrie, să se poată adopta raportul în plenară. Vă mulțumesc! Deci sunt uh, dispus să conlucrăm și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi vin documente de lucru. Mulțumesc foarte mult! Um, domnule Schulz, uh, am spus că în iulie vom analiza raportul dumneavoastră, așa cum am spus mai devreme, astfel încât acum vă dau cuvântul uh, dumneavoastră, stimați colegi, și mai ales privind uh, punctele de reflecție incluse în ultima parte a documentului. Domnul Kazak, din partea grupului ALDE, are cuvântul în deschidere. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, documentul de lucru întocmit de colegul Schulz, uh, pe care ni l-a prezentat, acoperă numeroase aspecte ale relațiilor noastre cu America Latină. Chiar dacă nu sunt de acord cu tot, cu toate ideile exprimate în acest document, consider că această analiză este una exhaustivă. Întâlnirea la nivel înalt UE uh, America Latină de la Lima din 2008 a fost un bun început pentru a stabili principiile parteneriatului nostru strategic cu aceste țări. Domnul raportor uh, a menționat câteva evenimente recente, cum ar fi uh, Soluția propusă privind problema bananelor în cadrul OMC, dar mai rămân uh, provocări de rezolvate care trebuie să ținem cont. Este foarte important, după mine, să ne dăm seama că țările asiatice sunt în concurență cu noi în această zonă în America Latină, iar acest lucru a fost menționat în nenumărate rânduri în document. Într-adevăr, vinde mai multe produse industriale în America de Sud, Um, mai mult decât importăm produse de bază. Se face referire în acest document, în mai multe rânduri, la obiectivele mileniului ale ONU. Eu sunt de părere că comerțul ar putea înlesni atingerea acestor obiective, într-adevăr. Dar nu trebuie să ne arătăm atât de critici în ceea ce privește acordurile de liber schimb uh, din acest punct de vedere. Din potrivă, ar putea acestea să joace un rol benefic în ceea ce privește atingerea acestor obiective. Domnul raportor a vorbit și despre negocierile UE-Mercosur, mai ales în ceea ce privește noul mandat de negociere. Când am discutat cu domnul comisar de Hucht, am avut impresia că Comisia nu este gata să revizuiască mandatul său în acest sens, astfel încât trebuie să vedem uh, care vor fi evoluțiile în acest sens, în acest, la acest subiect. În documentul de lucru se fac uh, recomandări cu privire la um, uh, filonul dezvoltare, chiar dacă acesta reprezintă un element important, cred că țin mai degrabă de competența Comisiei DEVE decât de competența noastră, dar bineînțeles rămâne de discutat acest lucru. Și nu în, ultimul rând, sunt de acord că dependența economică este de evitat, dar uh, nu m-aș grăbi acum uh, să să fac, să fac observații grăbite, Înainte de a analiza adâncirea perspectivei, perspectiva adâncirii relațiilor noastre cu America Latină, aș pune răbdare această dezbatere, deci foarte folositoare și foarte importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Pablo Salva are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și dumneavoastră, dumneavoastră domnule Schulz, pentru acest raport. E păcat că Uh, într-adevăr, există unele lucruri care nu sunt, de, nu sunt de acord, dar asta nu înseamnă că nu recunosc uh, calitatea mare a raportului. Sunt de acord că sistemele comerciale trebuie să ne ajute să ieșim din situația de criză. Trebuie să fie un alt instrument de ieșire din criză. Iată de ce Trebuie să ne ocupăm de orice instrument care ajută comerțului. Comerțul ne poate ajuta să ne sprijinim valorile, cum ar fi cele legate de drepturile omului, dar și de sănătate, sociale și de mediul înconjurător. În egală măsură, sunt de părere că comerțul ar trebui să reprezinte un instrument de care să ne folosim pentru ca IMM-urile și um, exploatațiile agricole mici să aibă aceleași uh, șanse ca omologilor din țările noastre partenere. Adesea, comerțul este asimetric în ceea ce privește bunurile exportate, dar cu toate acestea sunt de părere că adâncirea relațiilor com comerciale reprezintă, reprezintă modul de remediere a acestor dezechilibre și uh, va ajuta țărilor noastre partenere în ceea ce privește acordurile cu uh, Peru și Columbia, cu țările andine. Aceste acorduri comerciale reprezintă o... aceste acorduri cu Peru și Columbia reprezintă o prelungire a acordurilor cu comunitatea andină. Iar uh, aceste acorduri uh, rămân structura de bază a relațiilor noastre cu această zonă a lumii. Nu trebuie să eliminăm nimic acum, ci să încercăm uh, doar să strângem relațiile cu două țări care vor să meargă mai departe. S-ar putea să se alăture și Ecuadorul pe curând, în curând. Iar în ceea ce privește Bolivia, e bine, această hotărâre politică, uh, o, o decizie încărcare politic, cu încărcătură politică la ora actuală, iar uh, dar uh, neînțelegerile în legătură cu această țară nu trebuie să aibă repercusiune asupra celorlalte două, astfel încât negocierile trebuie să continue. Iar în ceea ce privește Mercosurul, sunt de părere că trebuie să încercăm. Aceasta este de datoria noastră, fiindcă am uh, adus un acord echilibrat ce aducea beneficii ambelor părți și Mercosurului și Uniunii Europene. Sunt de acord că Parlamentul European uh, trebuie să fie implicat îndeaproape în aceste negocieri. Haideți să ne dăm seama că, într-adevăr, acesta va fi unul dintre cele mai ambițioase acorduri ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Domnul Mendes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că și eu doresc să-l felicit pe domnul Schulz și vreau să-i spun din capul locului că sunt de acord cu abordarea sa în mod general și uh, uh, îi uh, împărtășesc ideile. Suntem pe alocuri de acord, pe alocuri nu. O să mă refer și la cele din urmă. Bineînțeles, încerc, în primul rând, să fiu succint. Este evident că nu putem decât să fim de acord cu domnul Scholz în momentul în care spune că America Latină trebuie să-și îmbunătățească statul social prin comerț și că uh, distribuția profiturilor comerciale în mod echitabil uh, este imperativă. Bineînțeles, cum putem să nu fim de acord în momentul în care în document se spune foarte clar că progresul bilateral nu ar trebui să îi facă pe parteneri să uh, lase deoparte obiectivele multilaterale într-adevăr, toate bune și frumoase, dar obiectivele bilaterale și um, atingerea acestora nu înseamnă că um, ai depus armele pe frontul multilateral. Și, cum spuneam, nu putem decât să fim de acord cu faptul că e nevoie ca acordul de la Doha să fie încununat cu succes și acesta să fie echitabil pentru a putea reduce sărăcia în America Latină. Toate aceste lucruri sunt adevăruri și iată de ce domnul raportor merită felicitările noastre. Dar, în ceea ce privește dezvoltarea, trebuie spus că, iată, se vorbește de dezvoltarea prin intermediul comerțului. Haideți să nu uităm că există o, o diferență între nivelul de dezvoltare al unor țări, cum ar fi Brazilia și Bolivia. Nu putem să vorbim despre dezvoltare în termeni generali, ca și cum Bolivia și uh, Brazilia ar fi pe picior de egalitate. Din fericire, Uniunea Europeană și-a adus deja o contribuție semnificativă uh, la dezvoltare prin ajutorul Asistența pentru Dezvoltare și sistemul Aid for Trade, Asistență pentru Comerț. Poate că ne-am putea întreba dacă nu ar fi nimerit să, să facem și mai multe eforturi. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, astfel încât o să trec, o să ajung acum la cele trei puncte unde nu sunt de acord cu domnul Schulz și o să, o să încep cu problema cea mai arzătoare unde sunt de acord cu domnul Salba, dar o să merg și mai departe. Grupul meu, eu, grupul meu, noi nu putem accepta ideea că până când Bolivia sau comunitatea uh, andină sau până uh, instanța comuni- din com- comunității andine nu uh, pronunță o hotărâre privind Bolivia, uh, acordurile multilaterale trebuie să fie înghețate. Noi nu putem să cădem ostatici acestei decizii, dar sunt de acord cu domnul Salba. Avem la dispoziție informații de încredere care ne arată că s-ar putea ca Bolivia să-și retragă cererea, să-și uh, să, re, să renunțe la acest, această acțiune în instanță. Și mai mult, există informații primite de comisie acum câteva zile, conform cărora Bolivia dorește să se alăture Ecuadorului la un acord de dezvoltare. O să fiu subțin, domnule președinte. Ceea ce vește bananele, pe scurt, vă spun că s-a dovedit foarte clar că există uh, uh, clauze de salvgardare în măsurile de finanțare pentru banane de 250 de milioane de euro. Uh, acestea sunt eficiente. Bun, în ultimul rând, Mercosur. Comisia a spus, domnul comisar de Hucht a spus foarte limpede că nu se va face o presiune pentru o perioadă de peste 10 ani. Eu cred că în afară de economia globală ar fi bine să menținem aceste idei. La fel de nimerit ar fi să avem un studiu de impact, să vedem care sunt efectele Mercosurului, dar bun, aș putea să spunem, să spun, să spun mai multe, dar nu sunt domnul comisar, deci trebuie să atac acum, nu-i așa? Bun, veți mai avea și alte ocazii, spune domnul președinte, să, să vă exprimați părerile, mai ales la reuniunea noastră din iulie. Vom putea discuta mai pe larg acest subiect. Acum dăm cuvântul comisiei. Matias Jorgensen. Pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac câteva comentarii subcinte. Ne bucură interesul pe care îl arată Parlamentul European în uh, relațiile comerciale cu America Latină. Parlamentul European uh, este, sprijină de mult timp relații strânse cu America Latină și ne bucurăm că continuați pe același drum. În mare parte suntem de acord cu acest raport și există o convergență la nivel general între politicile noastre și um, acest raport. Bineînțeles, uh, trebuie să ca prin, com, prin relațiile comerciale să ne urmărim obiectivele noastre de protejare și promovare a intereselor europene în ceea ce privește investițiile comerciale, dar acest lucru nu se întâmplă în, la mod, în mod izolat. Trebuie uh, Eh, să urmărim și alte eh, obiective politice ale Uniunii Europene în ceea ce privește America Latină, cum ar fi dezvoltarea durabilă, integrarea regională, precum și obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Știți foarte bine că acesta este motivul pentru care nu avem simple aleseuri cu aceste regiuni, ci acordul de asociere, care, mai mult decât acest pilon de comerț, au pilonul cooperării și pilonul dialogului politic. Astfel încât, uh, iată, acestea sunt uh, punctele unde suntem de acord. Într-adevăr, avem nevoie de o ofertă echitabilă din ambele părți, iar aceasta este abordarea noastră, liberalizare progresivă, treptată, posibilități mai îngăduitoare de, de tranziție uh, către liberalizare pentru America Latine și măsuri de însoțire, cum ar fi consolidarea capacității instituționale, în ceea ce privește exportul de bunuri către Uniunea Europeană sau programe cum ar fi an invest care aduc IMM-uri în America Latină și Uniunea Europeană, aduc IMM-urile din, din America Latină și Uniunea Europeană mai aproape una de alta. În uh, cele din urmă aș dori să vă spun câteva cuvinte despre uh, divergențele pe care le avem în ceea ce privește Bolivia, de pildă, s-a menționat uh, acest uh, aspect. Um, noi uh, suntem de acord că procesul pe care l-a declanșat Bolivia în instanță este o chestiune internă, ceea ce nu înseamnă că abandonăm Bolivia. Noi după cum știți, oferim foarte mult ajutor pentru dezvoltare. Bolivia este, Bolivia este cel mai mare stat care este statul care beneficiază cel mai mult de ajutorul pentru dezvoltare, iar în ceea ce privește Mercosur se propune negocierea sistemului de um, revizuirea sistemului de negociere. Noi uh, Acum uh, nu negociem de unii singuri, avem un schimb de păreri acum, am mai avut și alte schimburi de păreri, vom mai avea și altele pe viitor cu dumneavoastră și cu statele membre, astfel încât chiar dacă nu amendăm uh, structura de negociere, chiar dacă nu o modificăm, noi ținem cont de părerile dumneavoastră și asta pentru a reuși să înregistrăm progres în aceste negocieri cum trebuie. Dar, uh, în mare, domnule președinte, uh, salutăm acest raport uh, care merge în întâmpinarea politicilor noastre și uh, și o să mai definitivăm situația la summitul din Madrid din vară. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, dacă o uh, să întrebe domnul raportor, dacă dorește să ia cuvântul acum. Well. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să fiu și eu succint. Mulțumesc pentru comentarii și pentru reacțiile deschise, chiar și cele prin care se arată dezacordul. Deci e nevoie să dezbatem în continuare. Însă când vorbim despre relațiile comerciale într-un mod cât se poate de onest, eh, trebuie să spunem că eh, e vorba de o chestiune absolut concretă și în ultimele săptămâni în Mainz am avut ocazia uh, sau plecând din Mainz să vizitez niște țări, niște regiuni și am văzut cum oamenii de acolo sunt afectați de comerțul internațional. Relațiile comerciale ale Uniunii Europene sau politica europeană este excelentă, dar de multe ori stârnește și teama. Uniunea Europeană este o putere economică și uh, în aceste țări cu care noi participăm, anumite activități comerciale uh, bine rădăcinate ar putea fi puse în uh, pericol. E nevoie de un schimb și de un dialog uh, Uh, prin care partenerii să fie puși pe picior de egalitate, să fie recunoscuți și în care să se recunoască așteptările și temerile fiecărei părți. Sunt lucruri care trebuie luate în calcul și mă refer aici în special la Mercosur. Într-adevăr, astăzi Brazilia nu mai este ce a fost, este o țară extrem de uh, plină de încredere în sine și uh, are uh, schimburi comerciale cu alte regiuni la rândul său, iar Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă aceste evoluții și să aducă un răspuns la aceste noi uh, provocări. Uh, în orice caz, e vorba de un parteneriat și un schimb bazat pe reciprocitate. Iată care ar trebui să fie abordarea noastră. Al treilea aspect pe care aș dori să-l menționez. Am fost foarte interesat de schimbul de vedere pe care l-am avut astăzi cu comisarul de Gucht. Um, e vorba de relații comerciale strategice și pe termen lung. Acum avem ocazia, în sfârșit, de a da o dimensiune strategică um, a politicii noastre comerciale, în special schimburile comerciale cu America Latină. Uh, foarte pe scurt, uh, acordul privind bananele, într-adevăr, este vorba de un proiect de raport acum. Uh, am vorbit cu producători, dar și cu organizațiile celor care comercializează, mai mari sau mai mici. Și în Ecuador mi-au spus că pentru ei e vorba de o chestiune de viață și de moarte. Dacă au acces pe piețele europene, înseamnă, într-adevăr, trebuie să fim extrem de atenți la comisie, dar și în țările membre, uh, privitor la modul în care se va organiza acest comerț. Trebuie să discutăm împreună uh, modul în care vom construi această relație. Pentru ca producătorii și cei care comercializează bananele să fie cu toții mulțumiți. Nu e vorba numai de Ecuador sau de uh, Columbia, e vorba de țările ACP, e vorba de um, contextul OMC-ului și toate aceste lucruri trebuie să ne ducă la o relație absolut concretă uh, Uh, relație, schimburi comerciale și de aceea avem nevoie de o cooperare strânsă cu, cu partenerii noștri și să dăm imbold și având acestor relații comerciale cu America Latină. Vă mulțumesc! Da, așteptăm cu nerăbdare proiectul de raport, îl vom discuta în luna iulie, la întâlnirea noastră de atunci. Trecem la punctul 15 de pe ordinea pe zi, un uh, subiect foarte important, negocierile între Uniunea Europeană și Republica India. E vorba de acordul de liber schimb care vizează serviciile. Discuțiile au început în 2007, au avut loc deja opt runde de discuții Ultima a avut loc uh, la Delhi în uh, ianuarie 2010. Uh, India este un partener comercial foarte important pentru Uniunea Europeană și o putere economică globală cu o populație de mai mult de un miliard de locuitori și o creștere economică constantă și una dintre economiile cele mai dinamice din lume. Am uh, urmărit aceste negocieri cu multă atenție și iată de ce cred că este oportun ca astăzi să avem acest schimb de vederi în ceea ce privește stadiul în care se găsesc aceste negocieri. Aș dori să dau cuvântul Comisiei, domnul Ignacio, domnul Ignacio Garcia, bine ați revenit printre noi. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să uh, am ocazia să vă dau o, o imagine a stadiului în care se găsesc negocierile cu India. Așa cum s-a mai spus uh, și ați spus-o, s-ar putea să fie pentru Uniunea Europeană un acord de liber schimb extrem de important pentru, pentru Uniunea Europeană. Dacă reușim să încheiem acest acord foarte ambițios, foarte complex, ei bine, asta uh, ne va da uh, un acces uh, deosebit pe o piață foarte dinamică, dar care rămâne astăzi una deosebit de închisă și protejată. Deci potențialul negocierilor este extrem de mare. Însă putem să spunem că intrăm acum cu negocierile într-o fază critică. Faza, faza în care va trebui să vedem cum putem rezolva uh, chestiunile care încă mai rămân în uh, discuție pentru a putea, într-adevăr, să ajungem la un acord. Vreau să vă spun că um, consider că în acest moment India este angajată foarte ferm în negocieri, dar suntem conștienți că nu vom putea să se ajunge, să se ajungă uh, la un simplu acord de liber schimb, e nevoie și de voință politică manifestată din partea Indiei, un mesaj politic deci și trebuie să fim atenți și la acest uh, Um, aspect. Mă bucur că avem un uh, raport foarte complex, însă aș uh, menționa anumite aspecte care, după părerea mea, vor fi decisive când uh, și momentul în care vom dori să accelerăm și să încheiem negocierile. Primul aspect se referă la taxele și tarifele vamale. India a pus pe masă, să zicem, o primă Uh, propunere prin care se elimină 90% din uh, taxele vamale, dar este clar că noi trebuie să obținem mai mult de la India. Trebuie să cerem Indiei să își îmbunătățească oferta uh, într-o serie de sectoare cheie pentru noi, cum ar fi oțelul, industria auto, petrochimică, mașini grele și uh, produse agricole, printre altele. Trebuie să arătăm foarte clar colegilor indieni că ei trebuie să își îmbunătățească oferta în aceste sectoare. Este clar că India este doritoare să uh, participe la aceste negocieri, să facă concesii, dar uh, este clar că noi s-ar putea să trebuiască să eliminăm mai repede decât o fac indienii propriile noastre tarife și uh, taxe vamale. A doua uh, zonă critică, ca să zic așa, este cea a serviciilor. India și aici s-a implicat foarte mult în negocierile de la Geneva. Este foarte interesată această țară de servicii în cadrul negocierilor uh, Uh, multilaterale, însă în contextul acesta bilateral, noi ne așteptăm ca India sau dorim ca India să meargă încă și mai departe decât concesiile propuse la Geneva. Iarăși, sectoare economice importante, dar și sensibile, cum ar fi asigurările, bănci, uh, poșta uh, și comerțul cu amănuntul. Deci este clar că dacă India dorește să facă ceva, o primă mișcare și noi vom fi Uh, doritori la rândul nostru, însă trebuie să fim iarăși foarte atenți. Este vorba de um, lucrătorii temporari care ar putea fi deplasați uh, sau detașați, mai bine zis, nu este în Europa, nu este vorba de imigrație, Uh, este ceea ce dorește India, însă în acel moment noi nu putem să le facem niciun fel de propunere concretă, iar dacă India uh, face concesii, rămâne de văzut, este o chestiune politică uh, delicată pentru ei. O altă zonă foarte critică este cea al citațiilor publice. Știți foarte bine că mm, pe noi ne interesează foarte mult această piață a licitațiilor și ofertelor publice. Uh, Uh, care influențează așa de mult relațiile comerciale. India încă nu a făcut nicio concesie clară până acum, pentru noi însă trebuie să fie o parte uh, deosebită de solidă a acordului. Iar și aici este nevoie de voință și de decizii politice în acest sens. Știm că vor fi uh, dificultăți, suntem pragmatici, uh, este vorba de probleme inclusiv legate de mediu și de caracterul sustenabil al inițiativelor și am spus partenerilor indieni că Europa este foarte interesată de aceste aspecte. Uh, vom spera, sperăm că în octombrie vom avea un summit Europa-India, Uniunea Europeană-India. Colegii indieni sunt foarte activi, noi suntem foarte activi și ne dorim cu toții să ajungem la un acord și să reușim să ieșim uh, din uh, blocajul actual. Dacă în octombrie vom avea rezultate pozitive, cred că acest lucru va determina și faza finală a acestor negocieri uh, privind acordul de liber schimb și deci dorim ca aceste negocieri să se încheie cât mai curând posibil după octombrie, însă ne așteptăm la discuții intense între Comisia Europeană și colegii din Ministerul uh, de Ministerul Comerțului și, bineînțeles, că discuțiile vor fi purtate și la nivel uh, politic. Uh, este un moment uh, foarte interesant din punct de vedere al mm, poli dialogului politic. Am văzut aici inclusiv declarații ale parlamentarilor europeni. Sperăm că aceste lucruri vor contribui la accelerarea negocierilor. Vă mulțumesc foarte mult. Am uh, observat că colegul Graham Watson care este președinte al delegației UE India, este printre noi. Îl întâmpin, îi spun bine ai venit și îl uh, întreb dacă dorește să participe la această discuție și să-și împărtășească cu noi opiniile. Mulțumesc, domnule președinte. președinte. Domnule președinte, este prima dată când am ocazia să discut uh, în fața dumneavoastră în această comisie, în această mandatură și ă, este vorba deci de un raport în care se recomandă o mai mare atenție a felului în care Parlamentul se implică în aceste acorduri cu India. Domnul uh, ă, vorbit, Higgins a spus că există mai multe uh, zone critice, uh, inclusiv în ceea ce privește normele sociale trebuie să facem diferența între un regim autocratic și unul democratic. India este un bun exemplu aici. India are 2% procentaj pe piața europeană și este foarte clar că avem posibilitatea și în interesul ambelor părți să uh, accentuăm și să uh, avem mai multe relații comerciale este deci o ocazie de a dezvolta afacerile cu India și aceasta în interesul ambelor părți. Însă, delegația mea primește o serie de mesaje sau aude multe de la partea indiană. Ei doresc un acord cu noi, dar nu un acord care merge dincolo de chestiunea comercială și sunt extrem de categorici. În acordul de liber schimb, în acest cadru, uh, ei doresc uh, să se discute chestiuni comerciale, poate că alte aspecte pot fi discutate în alte forumuri, însă acord de liber schimb înseamnă comerț. Punct. Până acum, uh, și deci dacă nu uh, ajungem la acord, nu va fi niciun fel de acord, deci niciun fel de comerț. Asta ar fi o posibilitate. Sau avem acord, dar încercăm să redefinim cadrul și discutăm aici chestiuni eh, eh, sociale și de mediu la care ei pot face sau nu concesii. Eh, după părerea mea, este pe bună dreptate suntem îngrijorați de standardele sociale și de mediu din India. Însă trebuie să ne întrebăm în ce măsură putem să continuăm să promovăm aceste standarde în paralel cu uh, promovarea relațiilor noastre uh, comerciale și pentru promovarea afacerilor. Uh, cât de mult putem să limităm partea comercială? Noi am încercat să avem un astfel de acord cu ei din anul 2006 și exportatorii noștri se află într-o situație în care cele 28 de state membre ale Federației care este India, uh, au uh, tot atâtea sisteme comerciale uh, și financiare, ceea ce duce la multe, multe probleme. Am fi vrut, vrut să avem un acord multilateral în cadrul Doha, însă nu s-a întâmplat așa ceva. Așa că, după părerea noastră, a delegației noastre, ar fi bine ca India să accepte în sfârșit un acord de liber schimb. Când am vizitat India, ne-am întâlnit cu uh, cei care nu sunt partizani ai uh, liberului schimb și ai relațiilor comerciale și uh, am, i-am ascultat și pe aceștia, ne-au spus că sunt îngrijorați de impactul acestor relații asupra uh, locurilor de muncă, asupra brevetelor de medicamente și așa mai departe. Uh, când vine vorba de deschiderea piețelor, unii pierd și alții câștigă. Unele locuri de muncă sunt pierdute în timp ce sunt create altele în alte sectoare. Așa că uh, acordul uh, în vigoare ar trebui să uh, nu lase deoparte problemele legate de medicamente, lucruri care sunt foarte interesante pentru partenerii indieni. Este adevărat că dezvoltarea economică nu se face fără dureri. Uh, asta este valabil peste tot în lume, noi înșine în Europa știm ce înseamnă acest lucru. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să știm că piața uh, permite oamenilor să iasă din sărăcie. În anii 80 uh, am călătorit la Hong Kong și am văzut modul în care comerțul, activitățile comerciale au reușit să scoată din sărăcie milioane de oameni din acea regiune a lumii. Reprezentantul Comisiei din India ne-a spus că se dorește acolo un uh, acord până la sfârșitul in, uh, anului. Acest lucru ar trebui să ne ghideze și pe noi. Vă mulțumesc! Să deschidem așadar dezbaterea eu aș dori să încep prin a identifica domeniile de interes ale Uniunii Europene în aceste negocieri. E vorba de indicațiile geografice, este vorba de drepturile de autor, pentru că în statul Goa din India, unde am fost, m-a uluit faptul că mi s-a oferit vin de Porto fabricat în India. Și am descoperit că tot acolo am descoperit că cele mai importante mărci de băuturi alcoolice europene se fabrică de fapt în India. Așa că aș vrea să știu dacă Comisia va avea în vedere și aceste probleme legate de drepturile omului și de uh, indicațiile geografice, de drepturile de autor și de indicațiile geografice. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați referit la vinul de porto din India. Mi-a adus aminte acest lucru de vinul roșu din India. Interesantă asociere. Vreau să mă refer la faptul că Deși am fost pentru prima dată în India eu însumi, am mai aflat despre alte vizite anterioare și am aflat care a fost influența acestei țări care um, în această țară a delegației Parlamentului European. Și de aceea cred că este foarte interesant uh, acest subiect în ceea ce privește negocierile comerciale pentru noi. Cred că în ce privește India ar trebui să recunoaștem că India de fapt nu este o țară săracă. E mai degrabă o țară cu mulți oameni săraci. Dar uh, ni s-au arătat și multe locuri în care nu era niciun sărac și unde imaginea era extrem de diferită de cea pe care și-o fac oamenii în Europa de obicei despre India. Acum o să mă refer la acord. Sunt într totul de acord cu ce spunea domnul Watson. Într-adevăr, omologii noștri indieni au fost extrem de reticenți să vorbească de orice fel de probleme de mediu, sociale sau legate de condițiile de lucru. Însă impresia mea și a multora dintre colegii din grupul meu este că trebuie să găsim o cale, poate nu neapărat să facem legătura dintre acest acord și aspectele de mediu și altele asemănătoare, ci să găsim o soluție de a ne impune punctul de vedere în momentul în care importăm bunuri din India să nu fie bunuri care să fi fost produse prin munca copiilor, ci să fie bunuri care să fi fost produse respectându-se normele internaționale în materie de condiții de lucru și așa mai departe. Și aș vrea să mă adresez comisiei cu ideea aceasta, care se pare că a scăpat din acord. Eu cred că e foarte importantă și mulți colegi, poate nu majoritatea, dar mulți colegi au fost au avut îndoieli în legătură cu faptul că în cele din urmă acest acord ar putea să fie cu adevărat constructiv. Domnul președinte roagă vorbitorul să fie mai succint. Da, uh, în ce privește tarifele, aș dori ca Comisia să nu piardă din vedere, apropo de ce spuneam la început, să nu piardă din vedere tarif, tarifele la vin, pentru că piața este extrem de supusă presiunilor producătorii de vinuri din Uniunea Europeană ar putea fi interesat să meargă în India. Așa că aici am putea să obținem în final un acord bun. Domnul Cazac din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Am ascultat cu multă atenție cele spuse de domnul Berser mai devreme în legătură cu progresele înregistrate în negocierile acestea. Și apropo de ce spunea și domnul Graham Watson, care a fost uh, șeful delegației Parlamentului European. Impresia mea este că uh, acordul acesta nu oferă tocmai ceea ce am fi așteptat noi de la el. Domnul Watson spunea că indienii au fost extrem de reticenți la a include sau chiar la, de a, nego la a negocia cu Uniunea Europeană anumite aspecte care se îndepărtează de strict domeniul comercial, respectiv aspectele de mediu, sociale și așa mai departe, respectiv standardele privitoare la respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Domnul Berser însă a spus că dacă indienii doresc să facă un pas, trebuie și noi să fim dispuși să-l facem. Asta înseamnă că în comisie există un oarecare optimism în legătură cu posibilele progrese pe care le-ar putea înregistra aceste negocieri. Și într-un articol din presă am și citit faptul că domnul de Gucht și-a exprimat speranța ca acordul să fie uh, încheiat în octombrie cu ocazia summitului Uniunea Europeană-India. M-aș uh, întreba pe ce se bazează optimismul acesta? Aveți suficiente informații la nivelul Comisiei din partea părții indiene pe această temă care pe noi, Parlamentul European, ne interesează în mod deosebit? În special în ce privește medicamentele generice. Și domnul Leichtry și domnul Watson s-au referit la faptul că există îndoieli și temeri, nu numai din partea asociațiilor indiene, ci și din partea Uh, Asociației Organizației Medici Fără Frontiere că acest acord riscă să aibă un impact negativ asupra medicamentelor generice, asupra acestei probleme. Mulțumesc. Um, Eu voi fi subcint, dar am să insist asupra unui subiect foarte important, și anume, India a moștenit de la britanici un sistem de cale ferată destul de bun, ca să zic așa. Stat de drept și așa mai departe. Dar uh, au o economie închisă. Și iată, o statistică pe care poate că nici măcar Graham Watson nu o cunoaște. În anii 60, exporturile dinspre Hong Kong erau de aproximativ 4 milioane de euro. Erau Uh, mult depășită de exporturile din India, care se apropiau de un miliard. Asta pentru că India avea o economie închisă și producea bunuri care nu erau, uh, nu puteau fi comercializate pe piața internațională. În uh, India, în 1948, a fost importat socialismul practic. Asta era ideea la care mă refeream când spuneam că e o economie închisă. Deci, faptul că e o economie închisă a dus la probleme cum ar fi munca copiilor, probleme uh, sociale și așa mai departe. Or, noi ar trebui să încurajăm India să-și deschidă economia prin acordul acesta de liber schimb. Acum, subiectul la care vreau să mă refer, pe care îl face de obicei David Martin, distinsul meu coleg în astfel de teme, este sub faptul că aș dori să-mi exprim în numele tuturor delegațiilor britanici, cred, îngrijorările mare, mari că ar fi putea fi ridicate taxele asupra uh, whisky-ului britanic prin impunerea acestor prevederi din acordul de liber schimb. Și aș dori să știu care e punctul de vedere al uh, Comisiei pe această temă. Mulțumesc. Domnul Newton eu am făcut parte din delegație, este și motivul pentru care mă aflu aici, domnule președinte. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că e în interesul și al nostru și al Indiei să se ajungă la un acord. Noi suntem cele mai mari uh, spații democratice din lume și avem foarte multe lucruri în comun, așa că ar fi tragic dacă nu s-ar putea ajunge la un acord. Asta este ideea de bază. Așa cum spuneau și Graham și alți colegi, Una, diferen... una dintre diferențele față de trecut este că în momentul ratificării Parlamentul va putea să spună da sau nu. Acum putem să facem asta. Și deci Parlamentul, care ține foarte mult la respectarea drepturilor omului, mai mult decât la aspectele comerciale, ne putem gândi la tot felul de amendamente în care să spunem că, iată, trebuie impuse condiții Indiei care nu respectă drepturile omului. Or, eu cred că acest această idee va crea o problemă foarte mare. India nu o să accepte și intrăm într-un impas. Ei sunt o națiune extrem de mândră, orgolioasă, veche de mii de ani, mai veche decât uh, Europa, de fapt, ar putea spune ei. Una dintre cele mai interesante aspecte ale, unul dintre cele mai interesante aspecte ale delegației noastre a fost atunci când am vizitat un sat în care, datorită unei, unui grant european, se abolise munca copiilor. Așa cum copiii se duceau la școală și era extrem de interesant. Noi pur și simplu am fost emoționați. Iată, un succes formidabil al ajutoarelor din partea Uniunii Europene. Dar sute de mii de alte sate se confruntă în continuare cu problema muncii copiilor, pentru că nu am putut să ajungem la toate acele sate la timp cu asistența noastră. Așadar, Apropo de ce spuneai tu că Nehru și familia sa și cu importul socialism, socialismului în 1948, președintele intervine rugându-l pe vorbitor să fie la subiect. Deci, chiar dacă insistăm asupra anumitor clauze din tratat, riscăm să ajungem în impas. Și punctul pe care vreau să-l spun, și apropo de ce spunea și Comisia, la una dintre... Vă rog să încheiați, spune președintele. Un minut, domnule președinte. Can I finish my sentence? Thank you very much. Dacă îmi pot încheia propoziția. Deci avocatul pentru opoziție a spus că voi, europenii, nu trebuie să impuneți clauze privind drepturile omului, ci doar să insistați asupra unei clauze în care să spuneți în acordul acesta India trebuie să-și aplice propria legislație, pentru că, de fapt, există toate prevederile necesare privitoare la drepturile omului în legislația acestei țări. Singurul lucru că de care e nevoie este ca ea să le și aplice. Mulțumesc din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Withstand the observation that... Uh, nu pot să trec cu vederea faptul că cei mai activi în această dezbatere sunt membrii delegației în India, dar e ușor de înțeles pentru că au uh, experiențe recente și impresionante în ce privește India. India este o economie care, într-adevăr, până de curând era o economie închisă, care însă acum se deschide cu o viteză pe care nici nu cred că o înțeleg uh, îndeajuns uh, mulți dintre decidenții europeni. India este una dintre economiile globale care are o rată de creștere pe care noi nu putem decât să o invidiem în prezent. Așa că, în interesul cetățenilor, atât din India cât și din Uniunea Europeană, va trebui să avem un acord de liber schimb care să aducă avantaje reciproce și cetățenilor indieni și celor europeni. Negocierile Comisiei trebuie să asigure un acord cuprinzător care însă să nu ofere, suficient, să nu ofere prea multe derogări. Și dacă există derogări pe care nu le putem evita, atunci cu siguranță acestea trebuie stabilite pe termene clare, cu termene clare care ar putea fi supuse negocierilor de asemenea. De asemenea, cred că e foarte important ca toate aspectele economiei și societății indiene să fie luate în discuție. Însă să nu uităm de faptul că vorbim aici de o cultură, de o civilizație veche de mii de ani. De aceea, cred că mai întâi trebuie să facem efortul de a înțelege și a recunoaște și nu de a judeca și de a osândi. Mulțumesc! Mulțumesc! Va trebui să încheiem acest punct de pe ordinea de zi la 6 și 15 minute. Mai am câteva solicitări de intervenție. Îi dau cuvântul domnului Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu sunt britanic, așa că nu mă pot compara și nu pot concura cu observațiile făcute de colegii britanici, dar în general sunt de acord că aspectul macroeconomic trebuie să prevaleze când discutăm toate aceste acorduri. Trebuie să înțelegem și provocările pe care le presupune și șansele pe care le oferă. Sigur că trebuie să ne gândim la aspectele legate de ecologie, de drepturile omului, de munca copiilor. Însă, din punctul de vedere al Comisiei INTA, m-aș referi la două subiecte discutate și pentru alte acorduri. Apropo de acordul cu Corea, problema furnizorilor intermediari, care se vor regăsi în articolul 35 în acest acord, așa cum mi s-a spus, cu formularea privitoare la măsuri care nu implică transferul de informații. Eu cred că nu e foarte serios din partea noastră să încercăm să includem aici subiecte, în acest acord, subiecte care nu fac, uh, nu, nu sunt suficient de transparente. În ce privește medicamentele generice. India este unul dintre cele mai importante, cei mai importanți producători. Și există brevete care, eh, în, în acest sens, cu prevederi care nu sunt acceptabile pentru Parlamentul European. Aș vrea să mă refer la rezultatele acordului cu Mexic asupra producției agricole din această țară. Și mă tem că același scenariu aplicat în acest, în acest acord va duce la uciderea agriculturii indiene. Așa că în loc să-i ajutăm să aibă o agricultură auto, uh, care să se autonomă, să, să fie durabilă în această țară, mă tem că riscăm să le facem rău. Deci trebuie să ținem seama de asta. Mulțumesc! Nu mai, nu mai am timp să dau cuvântul și altor, altor persoane care au cerut să intervină. Așadar, pentru câteva minute, voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde celor spuse în această primă rundă de discuții. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât se poate de succint și voi începe cu câteva aspecte specifice. Indicațiile geografice reprezintă unul dintre subiectele cheie pe care le susținem în aceste uh, negocieri. Va trebui să obligăm India să respecte protejarea indicațiilor geografice dar asta și în afara sectorului agricol. Ei susțin acest lucru, consideră că e foarte important. În ce privește negocierile privind tarifele, acestea vor fi foarte uh, ridicate. Uh, India susține însă că nu le poate uh, respecta la acest nivel și de aceea cred că va fi un subiect de negociere foarte aprins. Apoi, problema accesului la medicamente. Comisarul de Gucht a trimis o scrisoare către Medicii Fără Frontiere, către organizația respectivă, o scrisoare publică în care spunem cum vrem să ne asigurăm că nu există nimic în acest acord care să împiedice India să vândă medicamente generice. Deci lucrul acesta este foarte clar afirmat în uh, scrisoarea transmisă Organizației Medici pentru Fără Frontiere de către domnul comisar de Gucht. Și dacă aveți și alte întrebări pe această temă, vă stau la dispoziție. În ce privește furnizorii de internet, de servicii pe internet, în niciun caz nu vrem să uh, fie vreo prevedere în acest acord care să contravină legislației europene. Voi analiza subiectul pe care uh, l-a menționat domnul deputat. Apoi, încă două aspecte cheie, de mediu și sociale. Vor fi subiecte extrem de dificile în negocieri. Când am discutat cu colegii indieni, am explicat de multe ori de ce ele reprezintă pentru Uniunea Europeană un subiect extrem de important, de ce nu vrem să facem protecționism și nu vrem să punem bariere în calea comerțului. Cred că și, democra- și um, India și Uniunea Europeană vor găsi o cale de a soluționa această problemă. Va fi nevoie de multă imaginație de ambele părți, de spirit de compromis din partea ambelor părți, dar sunt convins că aceste două democrații mature, care sunt India și Uniunea Europeană, vor reuși să rezolve problema. Apoi, termenul din octombrie, summitul din octombrie, este pentru noi un termen foarte important. Dacă până atunci reușim să ajungem la o soluție politică asupra celor mai importante aspecte politice care au rămas uh, de discutat. Dacă nu vom reuși acest lucru, atunci va fi foarte greu să mergem mai departe. Însă sperăm că vom reuși să facem un progres politic foarte important și în acest sens sperăm ca negocierile să se încheie cât mai rapid. Lucru care ar fi în avantajul tuturor. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Haideți să trecem mai departe la punctul 16 pe ordinea de zi. Mecanisme de protecție comercială, un punct de asemenea foarte important. Vă rog frumos să fiți atenți. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă rapid și în liniște pentru a putea să trecem mai departe. William Dartmouth, could you Please. Okay. So again, this, uh... Bun. Încă o dată vă spun că următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă instrumentele de protecție comercială. Au trecut șapte luni de la ultima noastră discuție în jurul acestui subiect eh, și iar între timp eh, au apărut noi evoluții, un, eh, o situație de antisubvenții împotriva Chinei. Un proces uh, în acest sens în instanță. și discutarea unui regulament ulterior în acest sens. Bineînțeles, uh, ar fi interesant să știm uh, care sunt evoluțiile în ceea ce vește reforma TDI, TDI și uh, ce intenționează să facă Comisia în acest sens. Uh, alături de noi este domnul Piper al uh, căreia o să-i dau cuvântul și astfel vom putea deschide discuția privind acest subiect. <clears throat> Mulțumesc, domnule profesor Moreira. Am înțeles uh, că doreați unele observații generale. Ați uh, pus uh, și unele întrebări specifice privind anumite procese, dar și unele întrebări legate de chestiuni administrative, instituționale și de reformă. O să mă refer la ele în această ordine. Deci, în primul rând, noi suntem în continuare de părere că e nevoie de reguli care să fie aplicate cum trebuie, fiindcă acest lucru este foarte important pentru sistem în uh, situația de criză actuală. S-a subliniat uh, uh, oportunitatea acestei abordări, așa cum am spus până acum, am încercat să aplicăm regulile cum trebuie, în mod coerent și am asistat acum un an uh, la manifestarea unor uh, temeri uh, de apariția unor noi procese privind instrumentele de protecție comercială, un fel de val uriaș al acestor procese, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nu am asistat la această creștere a numărului de procese și um, mă gândeam la acest lucru. Probabil că ați înțeles de la nivel ministerial că faptul că știu că sistemele, sistemele de protecție comercială sunt aplicate cum trebuie, a evitat cazuri de dumping uh, pe piața noastră și uh, un efect negativ asupra comerțului internațional. Iată, deci, un mesaj pozitiv în ceea ce privește uh, aceste sisteme aplicate cum trebuie și solide. Iar instrumentele uh, sunt un, um, un fel de uh, măsuri de însoțire, pe, de însoțitori pe, în, pe drumul nostru către liberalizare. La nivel intern am pus mare accent pe calitatea muncii noastre. Directorii um, au discutat uh, de multe ori acest subiect. La nivel intern uh, am lansat un program de stabilizare a calității muncii noastre consolidând uh, coerența acțiunilor noastre și asigurându-ne că în acest domeniu Uniunea Europeană poate fi considerată de toți partenerii comerciali un uh, exemplu demn de urmat. Iar în discuțiile noastre cu partenerii comerciali am uh, pus întotdeauna accentul pe acest aspect și, într-adevăr, s-a manifestat foarte mult interes în a urma uh, exemplul Uniunii Europene și de a aplica această politică într-un mod foarte tehnic și guvernat de reguli. Iată, deci, v-am făcut această prezentare introductivă pentru a înțelege puțin uh, cum ne-am desfășurat noi activitatea. Dumneavoastră, domnule președinte, ați adresat și niște întrebări concrete privitor uh, la anumite proiecte, uh, procese uh, Ați observat că acum uh, avem uh, un proces cu China privind uh, taxa pe produse contrafăcute și uh, am, fost întrebat, am fost întrebați dacă ne-am schimbat politica aici. Vreau să vă spun că nu, nu ne-am schimbat politica. Înainte spuneam că dacă există cazuri cu dovezi foarte clare aduse în fața justiției și dacă industria încearcă să găsească dovezi cum că se oferă subvenții uh, unor anumiți producători, atunci se poate acționa în justiție, ceea ce s-a și întâmplat. Și avem acest prim proces uh, care a ridicat unele semne de întrebare și cu partenerii noștri chinezi, dar acum s-a acceptat faptul că trebuie să ducem la bun sfârșit ancheta și să ajungem la unele constatări pe baza faptelor. O a doua întrebare se referea la la uh, procesul, la cazul pantofilor ca să vă reîmprospătez memoria, vă spun că am uh, extins aceste măsuri pentru încă 15 luni și acestea au fost atacate de China și extinderea lor, dar și măsurile inițiale, fapt ce ne-a mirat. Dar, pe de altă parte, ne bucură faptul că China urmează procedura prestabilită și dacă nu le convin măsurile hotărâte la Geneva, bine, noi suntem foarte siguri pe poziție și vom vedea ce ne aduce procesul de la Geneva. Noi uh, ne apărăm cu multă înverșunare cauza și ca să vorbesc uh, mai în jargon avocățesc, așa, suntem siguri că voi, uh, vom câștiga. În ceea ce privește celelalte procese de la Luxemburg, am câștigat până acum, deci uh, suntem uh, pe o linie câștigătoare și sperăm să o ținem tot așa. În ceea ce este statul economiei de piață și acest lucru în legătură cu China, trebuie să vă spun că dialogurile sunt uh, în uh, desfășurare și la fel analizele și încă avem, știți foarte bine că avem cinci criterii și le-am luat pe fiecare unul câte unul la nivel tehnic, uh, iar recuperarea cu China este foarte bună. Acum ne concentrăm asupra contabilității, fiindcă um, contabilitatea este un element foarte important uh, în analizele noastre, pentru că trebuie să ne bazăm pe uh, conturi de încredere, pe o situație contabilă de încredere și iată, încercăm acum uh, să ne concentrăm asupra legislației și aplicarea normelor contabile în China. Sperăm să avem rezultatul în toamnă și vom discuta mai mult atunci cu omologii noștri chinezi, vom vedea dacă în ceea ce privește evaluarea MS. În ceea ce privește reforma instrumentelor de protecție comercială, TDI, a, a, nu mai e viorantii, ca să zicem așa, pentru că regulile de la Geneva nu au fost încă uh, stabilizate și ne avem în acest proces de negociere aici și nu știm care va fi cadrul uh, pe viitor. Comisia a spus că între timp ar fi mai înțelept uh, să mai uh, amânăm discuțiile cu privire la reforma acestor instrumente. Și așa am făcut. Politica reprezintă un număr de reguli și aplicarea acestora, bineînțeles. Și așa cum am spus, la nivel intern, pe filiera evaluare, am încercat uh, să consolidăm standardele de aplicare a regulilor. Același lucru s-a manifestat și în politica de concurență și același lucru îl facem și noi. Am uh, lansat un program de management uh, al calității și asta pentru industria serviciilor și industriile producătoare. Am lansat acest program uh, uriaș pentru a ne analiza modul în care des- ne desfășurăm noi activitatea și cum ne comunicăm rezultatele. Dacă vreți mai târziu vă pot uh, face o prezentare mai amănunțită a tuturor acestor aspecte. În ceea ce privește procesul decizionar, consecințele tratatului de la Lisabona și implicarea Parlamentului cu privire la aceste TDI-uri, propunerile uh, vor uh, veni în curând și știu că domnul comisar a luat legătura cu dumneavoastră, domnule profesor Moreira, pentru a vă explica părerea sa, părerile sale, deci în următoarele luni cred că uh, acest, uh, acest, uh, această chestiune va fi mult mai limpezită. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru aceste explicații și pentru informațiile oferite. privind această chestiune.